Ah. Ladies and gentlemen, good afternoon. Doamnelor și domnilor, bună ziua. Uh, be welcome uh, to this meeting. Bun venit la această reuniune a Comisiei Juridice. să începem prin adoptarea ordinii de zi. S-au făcut următoarele schimbări față de ordinea zi originală. Ședința coordonatorilor s-a amânat până marți dimineața, de la ora 9 la 9.45 dimineața. Punctul 31 cu privire la schimbul de puncte de vedere cu domnul Ivan Stoiber i-a amânat până la o altă reuniune la solicitarea domnului Anderson de la Versi să propună să ne ocupăm de chestiunea faptului că Comisia nu a răspuns la o întrebare anterioară legată de tratatul de la Marrakesh în calendarul stabilit de regulă 130 la punctul diverse la sfârșitul reuniunii. Și sper că <clears throat> Membrii sunt de acord cu această propunere? Da, se pare că da. Există obiecții sau propuneri de modificări ale ordinii de zi? Se pare că nu. Atunci considerăm că agenda a fost adoptată. Nu am anunțuri ale președintelui. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal. Dacă nu există obiecții primite până la sfârșitul reuniunii, procesul verbal al ședinței de pe 1 și 2 decembrie 2014 și de pe 3 decembrie 2014 se consideră că au fost uh, aprobate. Prin urmare, putem să trecem la punctul 4, și am uh, cinstea de a-i ura bun venit doamnei comisar Vera Iurova, pe care o cunoașteți deja. Îi vom da doamnei comisar timp să facă introducerea urmată de o perioadă de timp pentru întrebări și răspunsuri din partea membrilor comisiei. Doamna Iurova, bun venit și aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc. Domnule Sovana, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să discut cu dumneavoastră agenda comună în acest început al anului și al mandatului meu. Cred că ne dorim cu toții să mănătățim lucrurile în agenda comună și pentru societate să oferim o mare protecție cetățenilor, încredere și opțiune pentru consumatori și oportunități pentru firme. Într-o piață comună corectă va fi o contribuție majoră la intensificarea activităților economice, stimularea inovării, modernizarea vieții de zi cu zi în Europa inițiativele în derulare și viitoare pot să schimbe lucrurile în practică pentru fiecare dintre interesele menționate. În contextul promovării și încurajării spiritului de întreprinzător, un pas hotărător s-a întreprins deja revizuirea recentă a regulamentului privind insolvența. Vreau să exprim recunoștință raportorului domnul Zviesca, care a reușit să ajungă la un rezultat foarte bun. Întreprinzătorii cinstiți au nevoie de ajutor atunci când au de dificultăți Regulile îmbunătățite privind competența vor mări certitudinea juridică și cu garanție eficace împotriva forum shoppingului abuziv. Știu că această chestiune a fost extrem de importantă pentru Parlament. Înființarea unui sistem de registre ale insolvenței interconectate va mări transparența procedurilor de insolvență pentru creditori. E un beneficiu foarte palpabil al reformei și va încuraja o schimbare de cultură în comunitatea de afaceri din întreaga Europa. Nu ar trebui să ne oprim aici. Se poate să facem mult mai mult. Comisia a adoptat o recomandare cu privire la o nouă abordare pentru uh, problemele firmelor. Statele membre au fost invitate să implementeze recomandarea până în luna martie 2015, după care Comisia va evalua dacă e nevoie de măsuri suplimentare în acest domeniu mai există multe obstacole obiective <clears throat> care împiedică pe întreprinzător. 2% din companiile din Uniunea Europeană investesc într-un alt stat membru prin crearea de filiale. Comisia anterioară a <clears throat> propus statutul companiei cu un singur membru pentru a facilita înființarea transfrontalieră de companii. Și aș vrea să vă mulțumesc raportorului domnul de Grande Pascal pentru cooperarea excelentă la acel dosar. Unii ați exprimat îngrijorări, mai ales în ce privește posibilul impact al acestei propuneri cu privire la diverse modele de participare a angajaților sau persoanele cu statut de independență. Toate acestea trebuie examinate și dezbătute aprofundat și ar trebui să conlucrăm pentru a avea o soluție echilibrată. În cale de urmat ar fi să punem această propunere în contextul simplificării administrative și digitalizării pentru IMM-uri. Să introducem mai multe proceduri electronice, ceea ce are sens în munca în continuare în ce privește interconectarea registrelor uh, comerțului și revizuirea directivei împotriva spălării banilor. Criza recentă economică a dus la mm, ideea dezvoltării de modele durabile și această directivă e partea acelei agende. Aș vrea să vă mulțumesc uh, raportorului dumneavoastră, domnul Coferati, pentru activitatea la acest dosar. În timpul crizei am văzut că acționarii, în special investitori instituționali, adesea au fost fie absenți, fie au exercitat o presiune pe termen scurt asupra companiilor, ceea ce a contribuit la o spirală speculativă care a scăpat de sub control și a creat dificultăți societăților. Trebuie să găsim un compromis solid între investitorii care au nevoie de reguli pentru a avea o imagine mai clară, pe de o parte, și consiliile de administrație care trebuie să aibă puterea de a gestiona cu eficacitate companiile, pe de altă parte. Aspectele de remunerare și tranzacțiile privind părțile înrudite trebuie discutate în acest context. Aceste dosare legate de legislația societății comerciale e parte a unei uh, zone de antreprenoriat durabil pe care vrem să o încurajăm și să o consolidăm în Europa. După cum se vede din programul de activitate al Comisiei pentru 2015, piața digitală unică e un element cheie în această inițiativă ceea ce va funcționa numai dacă ne ocupăm bine de nevoile consumatorilor și companiilor. Comerțul electronic nu reprezintă decât o mică parte a modelelor de afaceri ale companiilor europene. Doar 14% din IMM-urile din Uniunea Europeană utilizează internetul ca să vândă online și doar 5% dintre companii vând uh, dincolo de frontiere. Comerțul electronic uh, se dezvoltă rapid în Uniunea Europeană cu o rată anuală de 10%. Consumatorii par uh, mai puțin încrezători să achiziționeze online din alte țări ale Uniunii decât să facă achiziții online în țara lor. Un motiv ar putea să fie fragmentarea pieții unice digitale. Dumneavoastră ați propus să ne concentrăm dreptul comun uh, european în materie de vânzări pe vânzările online. Cu toate acestea, Întrucât propunerea pentru această legislație comună nu s-a bucurat de sprijin suficient la Consiliu, vrem să o retragem și în loc uh, să facem o propunere modificată în acest an, ceea ce va fi o nouă inițiativă care urmează să fie anunțată în pachetul privind piața unică digitală. Dorim să examinăm din nou barierele în calea comerțului în piața unică digitală și aș vrea să vă implic direct în această consultare, să beneficiez de pe urma discuțiilor dumneavoastră în contextul a legislației europene comune în materie de vânzări. Se pare că nu există reguli concrete pentru consumatorii care cumpără produse digitale și că drepturi cheie legate de produse, cum ar fi muzica descărcată de pe internet, emisiunile sportive sau culturale online, nu au articole de lege. Consumatorul ar trebui să poată să aibă încredere când face cumpărături într-un alt stat membru, la fel de ușor ca și în propriul stat membru și să aibă cele mai bune produse la prețul cel mai mic. Și firmele ar trebui să poată să își comercializeze produsele fără costuri nenecesare. cineva din Ungaria ar trebui să poată să <clears throat> se logheze pe un uh, site din uh, Marea Britanie, să se uite la meciul de fotbal fără probleme și furnizorul să ofere serviciile tuturor consumatorilor europeni. Trebuie să găsim mixul de politică adecvat care să contracareze fragmentarea pe piața digitală unică și să asigure că um, există o protecție adecvată pentru consumatori. Aș vrea să aud părerile dumneavoastră în legătură cu aceste subiecte, să conlucrăm în acest domeniu, ținând cont de faptul că, indiferent pe ce cale urmăm, e nevoie de coerență cu legislația europeană actuală în materie de protecție a consumatorului. Dar vreau, de asemenea, să încheiem uh, activitatea la două dosare care o să faciliteze pentru cetățeni, călătoria și viața în străinătate. Drepturile de proprietate matrimonială, partenează înregistrate și acceptarea unor documente cu caracter public. Trebuie să utilizăm piața unică pentru a reduce poverile pentru cetățeni și pentru a elimina proceduri costisitoare și îndelungate. Contez pe dumneavoastră, pe sprijinul dumneavoastră ferm la aceste dosare și sunt convinsă că vom ajunge la rezultate bune. Aș vrea să profit de această ocazie ca să avem un dialog cu adevărat deschis cu dumneavoastră în ce privește viitoarea noastră agenda. Să vorbim despre dreptul familiei. În 2015 intenționez să mă concentrez pe revizuirea așa numitului regulament Bruxelles 2 în ce privește aspectele matrimoniale și responsabilitatea parentală. În ultimii ani, <clears throat> dispute cu privire la probleme familiale au sporit în Uniunea Europeană din cauza mobilității tot mai mare a cetățenilor și a numărului crescând de familii cu membrii din țări diferite. Consultarea pe care a organizat anul trecut Comisia și audierea din aprilie 2014 a arătat că e nevoie de îmbunătățirea regulilor existente. E nevoie de proceduri și mecanisme mai rapide, mai eficace de identificare pentru recunoașterea și în special executarea sentințelor în situații transfrontaliere. Și voi face o propunere în acest sens. Mobilitatea tot mai mare a cetățenilor europeni și a întreprinderilor europene implică și relații frecvente cu state terțe, cu cetățeni și firme din state terțe. Acordurile internaționale cu țări terțe sunt, prin urmare, indispensabile pentru a da certitudine legală pentru cetățenii europeni pe plan global. Pe durata mandatului, aș vrea să consolidez pe mai departe cooperarea multilaterală în domeniul extern al dreptului civil. Prin urmare, intenționez să participe activ la activitatea conferinței de la Haga cu privire la dreptul privat internațional. Cea mai importantă organizație internațională în domeniul dreptului civil, în care Uniunea Europeană este membră începând cu anul 2007. Scopul nostru este să asigurăm protecția cetățenilor și firmelor europene dincolo de frontierele Uniunii Europene. În domeniul dreptului familiei, Comisia promovează aderarea statelor terțe la convențiile naționale, internaționale relevante, cum ar fi Convenția de la Haga din 1980 cu privire la răpirile internaționale de copii, un instrument major care previne răpirea de copii în lume cu 93 de părți contractante și Convenția din 1996 cu privire la protecția copilului. Foarte recent, Curtea Europeană de Justiție a confirmat că competența exclusivă a Uniunii Europene în domeniul răpirilor de copii acoperă acceptarea aderării unui stat terț la Convenția de la Haga din 1980. Cu toate acestea, exercitarea competenței exclusive de către Uniune în legătură cu această chestiune, unde e nevoie de unanimitate la Consiliu, e o adevărată provocare. Eu sunt implicată cu statele membre ca să asigurăm o coordonare anterioară puternică și un acord rapid cu privire la viitoare aderări. După cum știți, Comisia a propus deja să accepte aderarea 8 uh, noi state terțe la Convenția împotriva răpirii de copii. Comisia dumneavoastră a dat un sprijin ferm acestor propuneri. Sper că acum că problema competenței a fost clarificată de către curte, putem să ne apropiem spre un acord rapid la Consiliu. În ce privește dreptul civil și comercial, Comisia implicată activ în activitatea de pregătire efectuată la conferința de la Haga pentru a adopta o convenție internațională pentru recunoașterea și executarea sentințelor, așa numitul proiect al sentințelor ceea ce ar uh, acoperi o lacună importantă în protecția legală a companiilor și cetățenilor pe plan mondial. Ar crea un cadru legal care să permită firmelor să uh, <clears throat> aibă activitate, cetățenilor să călătorească și să trăiască în lume într-un mediu mai sigur. Ar corespunde foarte bine cu agenda politicii comerciale a Uniunii Europene. Toate acestea pot să pară poate cam tehnice, dar obiectivul final – este simplu. Să facem viața cetățenilor mai ușoară. Cu acest obiectiv în minte, n-ar trebui să uităm de propuneri care sunt deja în discuție. O să mă refer la două dosare în special. În ce privește revizuirea regulamentului de înființare a unei proceduri europene privind micile cereri, cunoscuți abordarea generală adoptată la Consiliu. Comisia continuă să fie convinsă că dacă ne dorim cu adevărat să ajutăm IMM-urile, actualul prag de 2000 de euro trebuie să fie mărit, întrucât valoarea medie a creanțelor transfrontaliere între IMM-uri este de 40.000 de euro. În acest context, sunt de acord cu raportoarea doamna de Örtenberg că lipsa de căi de atac accesibile creează posibilități pentru fraudă care afectează pe consumatori? Pentru că șansele de a recupera sume de 300 de euro în astfel de tranzacții e foarte mică. În ce privește simplificarea acceptării unor documente publice, apreciez sprijinul ferm al Parlamentului pentru propunerea noastră. Și Consiliul împărtășește obiectivele de simplificare ale propunerii, dar pune în susul întrebării domeniul de aplicare. Sunt convinsă că odată ce această chestiune va fi soluționată, restul se va integra. Haideți să lucrăm împreună, să găsim un teren comun, astfel încât atât cetățenii cât și companiile să beneficieze de pe urma abolirii unor formalități costisitoare și birocratice cât de curând posibil. În încheiere o să mă refer la sprijinul important dat pentru tabela de marcaj a justiției și să vă anunț că suntem în plină pregătire celei de-a treia ediții acestea. Sisteme judiciare eficace <clears throat> stau în centrul societății și pot să încurajeze creșterea economică. Aștept cu nerăbdare să conlucrez cu dumneavoastră pentru a dezvolta pe mai departe acest instrument. Mecanisme alternative de soluționare litigilor vor continua să joace un rol important în sistemele judiciare și schema de soluționare online a litigiilor pentru consumatori, care va intra în funcțiune în 2016, va fi un instrument uh, util suplimentar în această privință. În acest context, aș vrea de asemenea să subliniez că directiva privind soluționarea alternativă a litigiilor trebuie să fie transpusă în acest an de către statele membre. Ea oferă uh, o abordare simplă, eficientă, rapidă, de costuri reduse în soluționarea extrajudiciară pentru litigiile în care sunt implicați uh, consumatorii. Consumatorii și firmele o să economisească proceduri în instanță lungi și costisitoare. Serviciile Comisiei lucrează la dezvoltarea tehnică necesară pentru soluționarea online. În noiembrie 2014, Comisia a făcut o testare a unui prototip cu 120 de participanți. Un raport cu privire la rezultatele acestei testări o să fie prezentat uh, comisiei dumneavoastră ulterior în această primăvară. În fine, aș vrea de asemenea să continuăm eforturile de a crea o cultură legală europeană reală de încredere reciprocă prin formarea profesioniștilor. Și pe viitor o să mă bazez pe sprijinul dumneavoastră ferm în uh, acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, I thank you also, madam, for your... Și eu vă mulțumesc pentru aceste observații introductive prin care ne-ar, uh, ne-ați uh, prezentat prioritățile, ordinea de zi și ați arătat că ați înțeles foarte bine solicitarea de la prima audiere la care ați participat în Parlamentul nostru înainte de a fi nominalizată în postul dumneavoastră. Sunteți eh, comisarul cel mai apropiat, ca să spun așa, de comisia noastră și de aceea sunt sigur că membrii vor profita de posibilitatea de a începe un dialog real care să apropie și să împingă mai departe ordinea noastră de zi comună. Dau cuvântul acum deputaților pentru a vă pune întrebări. Deja am o listă a intervențiilor. Domnul Radiev este primul care intervine. Mulțumesc foarte mult. Doamnă Iorova, în urmă cu câteva zile Regulamentul Bruxelles 1 amendat a intrat în vigoare cu decizia transfrontalieră, trans, deciziile transfrontaliere vor fi uh, puse în aplicare automat în Uniunea Europeană, însă aplicarea acestui regulament depinde de încrederea reciprocă. Cum putem să Uh, fim siguri că drepturile părților au fost uh, protejate în timpul procesului juridic în uh, alte state membre, în special în ceea ce privește protecția copilului în dreptul familial. La audierea dumneavoastră a spus că veți lucra pentru a stabili standarde procedurale minime pentru a îmbunătăți interacțiunea și încrederea între sistemele juridice europene în ce stadiu sunteți și când putem aștepta primele rezultate în acest sens. A doua întrebare este, se face, face referire la codificarea dreptului uh, companiilor. Uh, este un element al programului de lucru al Comisiei pentru 2015, ceea ce înseamnă că trebuie să așteptăm rezultate în curând. Puteți să ne spuneți care este situația în legătură cu acest domeniu. If you allow me, we shall take... Dacă îmi permiteți, vom grupa întrebările domnul Svievka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem bardzo serdecznie pani komisarz Jourowej... Mulțumesc, Domnule președinte, mulțumesc doamne Jourova, pentru aceste remarci introductive. Îmi pare rău că nu am fost eh, prezent la începutul intervenției dumneavoastră. Trebuie să vă spun că toate proiectele pe care ni le-ați prezentat sunt coerente și corespund așteptărilor noastre. Din acest motiv, vă sunt uh, recunoscător pentru că, pentru că pentru prioritățile dumneavoastră, uh, pentru prioritățile echipei dumneavoastră în 2015 și mă bucur de anunțul pe care l-ați făcut în legătură cu mm, regulamentul Bruxelles 2 este un text care se referă la uh, chestiuni foarte importante în viața de zi cu zi a unui număr foarte mare de cetățeni. Este vorba de persoane care uh, își schimbă domiciliul, cărora li se schimbă starea civilă sau situația familială și uh, este foarte important să asigurăm certitudinea juridică pentru familii și în special pentru copii. Trebuie să protejăm toate drepturile copiilor în toate domeniile, lucru esențial. Poate că ar trebui să orientăm revizuirea regulamentului Bruxelles 2 pe toate aceste teme. Însă am o întrebare. Care sunt proiectele dumneavoastră în legătură cu cea de-a 14-a directivă legată de dreptul întreprinderilor? În ceea ce privește schimbarea sediului unei companii în uh, Parlamentul European, deja în 2012 a adoptat un raport din proprie inițiativă pe acest subiect și consider că ar fi extrem de util ca astăzi să uh, se impună acțiuni în acest sens. Mă bucur că ați uh, prevăzut o tratare rapidă a materiilor care sunt uh, în lucru pe domeniul justiției. Așadar, vă fac un apel ca acea tabelă de marcaj să fie bine utilizată pentru a permite într-adevăr îmbunătățirea sistemului judiciar pe baza experiențelor din alte state membre. Ne găsim într-o situație în care, din anumite motive politice, sunt restrânse anumite drepturi, poate exista o tentație de a merge în sensul restrângerii drepturilor, dar acest lucru um, pune probleme, uh, în special pe temele civile și comerciale. Acum uh, vom trece uh, anul acesta și pe materiile penale. În ceea ce privește documentele publice, nu știu dacă ați luat o decizie în acest sens, dacă știți în ce direcție vă veți orienta lucrările. Îmi aduc aminte că la sfârșitul ultimului mandat ne-am terminat lucrările în comisia noastră și uh, a apărut o concluzie clară. Să încercăm să facem schimbări spectaculoase în acest domeniu, pentru că lupta împotriva birocrației este o bătălie extrem de importantă, nu doar la nivelul Uniunii, ci și în toate statele membre. Aici am impresia că trebuie să spunem foarte bine ceea ce avem de gând să facem. Dacă vrem să facem progrese acolo unde este mai ușor, acolo unde este mai dificil, unde există mai multe dificultăți, unde au fost înregistrate progrese până acum, unde nu, care dintre aceste acțiuni ar fi cel mai în beneficiul cetățenilor? Colegul meu deja vorbit despre regulamentul Bruxelles 1 pentru care am fost responsabil în comisia noastră. Este într-adevăr vorba aici de încrederea reciprocă între sistemele judiciare. Trebuie să construim această încredere noi înșine. Nu există altă posibilitate. Trebuie să susținem instituțiile naționale, sistemele judiciare, pentru ca acestea să poată să lucreze mai bine pe textele comun- comunitare. Însă, în același timp, Trebuie ca oamenii să înțeleagă că există o abordare foarte bună pentru toate chestiunile, pentru aplicarea tuturor deciziilor luate. De aceea am vrut să adoptăm regulamentul Bruxelles 1 și sper că lucrurile să continue pe această cale. În ceea ce privește rezolvarea micilor litigii, trebuie să ținem cont și de anumite praguri, este vorba de 100.000 de euro, 10.000 de euro, 15.000 de euro. Va fi o decizie politică în final, însă sunt de acord cu ceea ce ați spus, nu trebuie să uh, impunem o cifră prea scăzută dacă vrem ca acest instrument să fie util. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă comisar, vă urez mult succes în proiectul dumneavoastră pentru viitor în anul 2015 vom lua uh, a, o a treia între intervenție din partea doamnei Hautula și după aceea răspunsurile. Mulțumesc, domnule președinte, pot să vă asigur că această comisie probabil va da un vot pozitiv în ceea ce privește cele opt rapoarte în ceea ce privește accesul statelor terțe accederea statelor terțe la Convenția de la Haga în legătură cu răpirea de copii. Ați menționat că ați dori să lucrați pe teme care țin de căsnicii, de relațiile matrimoniale, care sunt consecințele faptului că un număr mare de state membre, membre deja recunosc parteneriatele înregistrate ce poate să aducă acest fapt și cât de optimist sunteți în legătură că, cu o, o eventuală propunere în acest sens la nivel european. În al doilea rând, regulamentul în legătură cu consiliile directoare ale companiilor. Parlamentul a dezbătut această, acest proiect săptămâna trecută, însă aș dori să știu care este uh, Uh, linia dumneavoastră, trebuie să fie impuse anumite criterii, anumite limite pentru a depăși numărul scandalos de um, scăzut de femei care sunt în consiliile directoare ale companiilor. Acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu eforturile de a încuraja femeile să își asume acest tip de poziții de manager în interiorul companiilor pentru a exista mai mulți candidați uh, femei pentru pozițiile din Consiliul Director. Thank you for, for... Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Poate încep în ordine inversă de la ultima întrebare. Am uitat să spun în discursul meu introductiv că sunt foarte dispus să discut cu dumneavoastră și pe bază informală. Nu trebuie să așteptăm uh, o platformă oficială, deci nu ezitați să mă contactați dacă aveți întrebări între reuniunile noastre. În ceea ce privește consiliile directoare, este vorba de o propunere care reacționează la numărul scandalos de scăzut al femeilor în consiliile directoare ale companiilor. În momentul de față, statisticile spun că femeile reprezintă 16%, în țara mea în jur de 10%. Deci, rezultatele sunt o medie între statele membre. Eu susțin această propunere pentru că este corect să ajutăm femeile să ajungă la asemenea poziții și acest lucru promovează și economia, pentru că diversitatea în pozițiile de conducere este avantajoasă și aduce rezultate mai bune în domeniul de afaceri. Am avut o masă rotundă foarte interesantă cu gestionarea companiilor din Republica Cehă și toți ne-au spus, mi-au spus că caută activ Uh, femeile pentru că nu vor să irosească talent uh, prețios. Deci uh, este un lucru pe care vrem să-l promovăm. Mai avem, mai așteptăm încă ca anumit, câteva state membre să ni se alăture la această propunere. Deci, sperăm că se va schimba abordarea în unele state membre în următoarele săptămâni și luni în timpul președinției letone. În ceea ce privește proprietatea matrimonială și parteneriatele înregistrate. Acestea sunt două proiecte în curs. Am vorbit cu ministerul, cu ministerul polonez în legătură cu situația din Polonia și cu președinția letonă și am înțeles că trebuie să mai așteptăm pentru că statele membre trebuie să își schimbe poziția față de această propunere și, în primul rând, trebuie să adopte o poziție față de parteneriatele înregistrate ca atare. Cred că vom reveni la această propunere în Consiliul în a doua jumătate a acestui an. Este speranța mea optimistă. Sper să se întâmple acest lucru pentru că adoptarea acestor inițiative ar ajuta uh, cuplurile căsătorite sau într-un partener uh, pe parteneriat înregistrat să uh, își rezolve problemele în cazul în care călătoresc sau trăiesc în alt stat. În ceea ce privește micile litigii uh, sau micile pagube, un asemenea act ar ajuta companiile europene și sunt sigură că în următoarele șase, ani, șase luni vom ajunge la o concluzie pe acest proiect, pentru că dacă am înțeles bine poziția statelor membre, este că toată lumea înțelege necesitatea acestei legislații și există o dorință puternică de a se ajunge la un acord. Nu vreau să ofer o estimare în ceea ce privește limita financiară, pragul. Acest lucru va fi negociat uh, în perioada următoare foarte intens. De asemenea, sunt de acord că apli- punerea de aplicare a regulamentului Bruxelles 1 este foarte importantă. Asta uh, este important și pentru mine, pentru că regulamentul Bruxelles 1 uh, acordă certitudine în ceea ce privește jurisdicția tribunii instanțelor și recunoașterea reciprocă a uh, sentințelor exact asta trebuie să facem în domeniul încrederii pentru a avea și dacă vrem să avem succes, acest lucru trebuie să acest lucru se bazează pe o încredere îmbunătățită. Regulamentul Bruxelles 1 este foarte important și implementarea cu succes a regulamentului poate să ducă la consolidarea încrederii și la uh, eliminarea birocrației și înlăturarea obstacolelor în calea cetățenilor și intereselor de afaceri la nivel transfrontalier. În ceea ce privește documentele publice, am salut poziția, uh, parlament, poziția Parlamentului European de a deschide uh, câmpul documentelor publice, însă poziția Consiliului a fost de a limita numărul acestor documente uh, Așadar, negocierile vor continua și sper că peste șase, că în aceste șase luni, în timpul președinției letone, vom ajunge la o concluzie la Consiliu pentru a începe un trialog în legătură cu o poziție de compromis. În ceea ce privește așa zisă tabela de marcaj pentru justiție, încep să apreciez din ce în ce mai mult acest uh, instrument pentru că ne dă o imagine obiectivă a situației în statele membre, în domeniul dreptului civil, ne facilitează o imagine în legătură cu eficiența asistenței judiciare și a organismelor în statele membre și voi folosi acest instrument în uh, felul cel mai bun pentru a încuraja statele membre unde există lacune să întreprindă pași eficienți pentru remedierea situației. Știți de asemenea că din când în când se vorbește despre extinderea acestei tabele de marcaj la um, procedurile penale. Mi s ar părea foarte util o asemenea inițiativă, însă am avea nevoie de timp de negociere cu statele membre pentru a ajunge la dreptul penal. Însă pentru mine ar fi un lucru extrem de util și necesar, care ne-ar permite să comparăm situația în justiția penală. În ceea ce privește Bruxelles, Bruxelles 2A, ce am dorit să schimbăm și să actualizăm. Vă dați-mi voie să vă spun că am dorit să dăm posibilitatea partenerilor să aleagă instanța în caz, cazul separării sau divorțului. Încurajăm soții să găsească o soluție amicabilă oricând posibil și care să fie în cel mai bun interes al copiilor. Vrem de asemenea să facilităm un ghișeu unic pentru uh, procedurile de despărțire, care să, să asigurăm așadar o consolidare a acestor proceduri, divorț, uh, responsabilitate parentală, ținând cont de interesul copilului și de bună administrare a justiției. Un alt punct este eliminarea procedurii execuator pentru a asigura o soluție rapidă pentru copil, să stabilim standarde minime comune pentru audierea copilului, protejarea drepturilor copilului, asigurarea încrederii între statele membru, Uh, rapidizarea procedurilor scrise pentru în cazul răpirilor de copii, uh, pentru a proteja copilul împotriva efectelor negative ale răpirilor din partea părinților și o rezolvare rapidă, în special în cazurile de custodie. Și, în ultimul rând, o cooperare administrativă între autoritățile naționale, inclusiv uh, autoritățile de protecție a copilului pentru a proteja drepturile copilului. Acestea ar fi punctele principale pe care se lucrează. Uh, thank you, madam. Uh, we... Mulțumim. Mai există cinci persoane care doresc să adreseze întrebări. Dar domnul Timmermans deja așteaptă la porțile sălii, la ușile sălii. Prin urmare, îl rog pe stimații membri să adreseze întrebări foarte succint, iar doamna comisar va răspunde la rândul ei într-o manieră deosebit de succintă la aceste întrebări. Cu siguranță ne vom mai întâlni și în viitor așa că mai avem timp. Doamna Gutaland. Thank you, Mr. President. And... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Jourova, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că v-ați, alăturat nouă astăzi, dându-ne ocazia astfel să vă adresăm întrebări. Ați uh, vorbit despre deja dreptul companiilor și despre sugestia privind uh, sugestiile dumneavoastră cu privire la noile modificări aduse drepturilor, uh, dreptului companiilor. Dar n-am prea înțeles bine în ce anume constau propunerile dumneavoastră cu privire la filiale. Vreți să rămâneți la propunerile deja făcute de către comisie sau, uh, din potrivă, doriți să retrageți propunerile vechi? Veți încerca să ameliorați situația, veți încerca să nu mai oferiți pe viitor posibilitatea companiilor de a se folosi de filiale în scopuri fiscale? Veți încerca, prin urmare, să eliminați problemele legate de dreptul muncii, uh, etc., subiecte pe care le-am tot discutat noi aici la comisia noastră. Prin urmare, n-am înțeles dacă veți retrage legislația, propunerile legis legislative deja făcute sau dacă veți veni cu noi sugestii mai bune decât uh, pe uh, cele din trecut. Sper că m-am exprimat suficient de clar. Vă mulțumesc. Uh, Mr. Kester? Domnul Kester. Mulțumesc, doamnă Jourova. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Dați-mi voie să vă adresez trei întrebări. În primul și în primul rând, Cred că după atentatele de la Paris nu putem să ne întoarcem la viața cotidiană, așa pur și simplu. Vreau să vă întreb care este poziția dumneavoastră cu privire la eventuala limitare a drepturilor fundamentale și libertăților. Există această discuție purtată uh, în toate statele mem- membre. În Germania, spre exemplu, se discută foarte mult despre colectarea datelor PNR, etc., etc. Și vreau să vă întreb care este poziția dumneavoastră, care este poziția dumneavoastră cu privire la raportul libertate și siguranță. În al doilea rând, vreau să vă spun că noi, social-democrații, ne temem că anumite acte legislative propuse de către Comisie vor uh, fi în uh, detrimentul populației europene și mă refer în acest context în special la modificările pe care le propuneți noastră la dreptul companiilor. În al treilea rând, uh, proprietatea intelectuală nu este prea bine înțeleasă la nivel european. Vreau să vă întreb ce anume credeți noastră că trebuie făcut pentru ca uh, Uh, siguranța juridică în acest domeniu să fie mai clară. Domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, mulțumesc pentru faptul că v-ați făcut timp să veniți aici. Două întrebări scurte și, de asemenea, uh, două răspunsuri scurte aștept. Aș vrea să vă întreb care este poziția dumneavoastră și a Comisiei, dacă există o astfel de poziție, vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă intrarea în insolvență a persoanelor fizice. Subliniez, a persoanelor fizice deoarece și aceste persoane fizice sau și persoanele fizice pot să intre într o incapacitate de plată la un moment dat și vreau să văd dacă comisia are în vedere crearea unui cadru legal care să permită acest uh, lucru pentru că așa cum stau astăzi treburile mi se pare că este o oarecare chestiune de inegalitate între firme și persoanele fizice. a doua întrebare legată uh, tot oarecum de prima vis de ceea ce înseamnă așa numita dictatură a băncilor unde victime sunt de asemenea clienții băncilor care sunt de foarte multe ori puse în imposibilitatea de a și plăti ratele la bancă ca urmare a creșterii dobânzilor de foarte multe ori poate chiar dublându se și vă spun acest lucru pentru că în românia în momentul de față este o întreagă dezbatere legate de creditele în franci elvețieni unde s au dublat aceste credite și astfel încât cetățenii practic nu au posibilitatea să și mai achite datoriile față de bancă. are în vedere comisia uh, o intervenție legislativă în acest sens cu trimitere dacă vreți la teoria impreviziunii care se regăsește și în dreptul francez și cu siguranță și în alte uh, sisteme de drept? mulțumesc. Uh, Doamna Ferrara. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă comisar. Noua comisie își dorește schimbarea, vrea să schimbe lucrurile. Se fac, prin urmare, acum se iau acum decizii legate de retragerea anumitor uh, legislații sau proiecte legislative care n-au niciun uh, viitor în acest context al schimbărilor pe care și le dorește comisia. Există vreo listă cu privire la proiectele de lege care urmează să fie retrase de către comisie? Din câte știu eu, printre a, pe această listă apare și uh, directiva privind uh, concediul matern. Ei bine, nouă ni se pare absolut uh, șocantă această decizie și vreau să vă întreb ce anume va face comisia. Ce anume ne puteți spune despre uh, directiva, propunerea de directivă pe care o va propune Comisia pe viitor pentru a uh, debloca uh, propunerea legislativă din Consiliu? Doamna Rozier, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră alături de noi astăzi. Câteva întrebări cu privire la subiectele deja abordate. În primul și în primul rând, dreptul european cu privire la vânzări. Dumneavoastră spuneați că va se vor aduce modificări acestei, uh, acestor propuneri legislative. Vreau să vă întreb care va fi filozofia care va sta la baza acestei uh, propuneri. Rămânem la un al 29-lea regim sau vom merge mai degrabă spre, pe direcția armonizării? Care va fi, deci, uh, filozofia ce va sta la baza noii propuneri? În al doilea rând, mi-a atras atenția atenția cele spuse de dumneavoastră cu privire la difuzarea conținuturilor audiovizuale pe piața europeană. Să înțeleg că dacă vrem să atingem, să, să obținem un conținut audiovizual dintr-un alt stat decât uh, cel în care ne aflăm noi sau ne avem noi uh, domiciliu, uh, această posibilitate trebuie să ne stă la dispoziție. Uh, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, dar țineți cont și de toate uh, toate impact, tot impactul pe care această propunere dumneavoastră l-ar putea avea asupra, până la urmă, um, funcționării proprietarilor de conținut, de um, documente cu conținut audio-vizual. Ați ținut cont de toate interesele implicate în acest context sau nu? De asemenea, Dumneavoastră vorbeați despre reprezentarea femeilor în consiliile de administrație, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră, dar să nu uităm în acest context de directiva privind concediul de maternitate, care este absolut esențial dacă e să asigurăm femeilor activitatea economică pe care, la care au dreptul. Și vreau să vă întreb care vor fi propunerile Comisiei în acest sens. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Dat uh, fiind uh, presiunea Uh, căreia îi suntem supuși, îi voi cere doamnei comisar să ne răspundă doar la acele întrebări care au de-a face cu uh, responsabilitățile comisiei noastre. Cel puțin două dintre întrebările adresate nu au avut nimic de-a face cu comisia jurii. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi vorbi în limba mea maternă pentru că mă pot adresa mai rapid în limba cehă. Propunerea privind uh, concediul de maternitate nu a fost încă retrasă. Statele membre mai au șase luni la dispoziție pentru a lua o decizie finală. În ceea ce privește dreptul european uh, în materie de vânzare. Am analizat uh, situația de pe piațele, piețele europene și, de asemenea, drepturile uh, cumpărătorilor și a vânzătorilor. Am avut diferite întâlniri și studii în care au fost implicați toți actorii pe piață. Am încercat să găsim, de asemenea, o propunere care să satisfacă pe toată lumea, dar, bineînțeles, încercările acestea deși începute, sunt în continuare în curs. Va trebui să așteptăm finalul demersurilor noastre. În ceea ce privește propunerea cu privire la contractul digital, acesta va fi publicat la Riga la finele lunii. În ceea ce privește raportul dintre libertate și securitate, e bine, tema aceasta este una la ordinea zilei. Miercuri, colegiul se va reuni și va discuta problemele legate de securitate. În calitatea mea de comisar pentru justiție, bineînțeles, îmi voi asuma responsabilitățile. Eu sunt responsabilă pentru uh, Uh, mandatul european de uh, arestare, dar în același timp trebuie să ținem cont de faptul că sunt comisari și responsabili pentru drepturile omului. Vă dați seama, uh, echilibru este neapărat necesar și trebuie să evităm toate isteriile care ar putea ieși din cele petrecute la Paris. Copyright-ul nu ține de responsabilitățile mele, prin urmare voi sări peste această întrebare. În ceea ce privește companiile cu un singur uh, membru, deocamdată nu s-a făcut nicio propunere clară în momentul de față ne consultăm uh, părțile implicate. Încercăm să evităm, bineînțeles, toate abuzurile eventualului model. Ați mai vorbit uh, de asemenea despre insolvență. Uh, insolvența persoanelor fizice. Uh, s-a vorbit de asemenea despre dictatul băncilor. Uh, da, într-adevăr, analizăm posibilitatea de a veni cu o propunere legislativă în ceea ce privește insolvenția persoanelor fizice. Uh, am uh, testat acum situația sau testăm acum situația și vom decide dacă această propunere este necesară sau nu. Acum, în încheiere, vreau să vă mulțumesc mult. Îmi cer scuze că, dată fiind această presiune a timpului, nu am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră, dar poate la următoarea reuniune o voi face. Domnul președinte, la rândul meu vreau să-i mulțumesc doamnei comisar pentru că ni s-a alăturat astăzi. Cu siguranță nu ne vedem pentru ultima dată și aștept cu nerăbdare continuarea discuției cu dumneavoastră, stimată doamnă. Vă mulțumesc! Ladies and gentlemen, may we continue? Doamnelor și domnilor, continuăm ședința noastră. Îi urez bun venit prim vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Timmermans. Domnia sa este responsabil pentru o mai bună regul- reglementare, regulile interinstituționale, Carta Drepturilor Omului, etc toate aceste competențe practic, uh, corespund competențelor și responsabilităților comisiei noastre. În special când vine vorba despre simplificarea legislației europene, mai bună reglementare, monitorizarea aplicării, punerii în aplicare a legislației europene, principiul uh, proporționalității și a subsidiarității, precum și uh, interpretarea și aplicarea dreptului internațional în ceea ce în măsura în care acesta afectează Uniunea Europeană. Fără să mai menționăm, bineînțeles, dreptul procedural, cooperarea uh, polițienească și judiciară în domeniul, în materie de drept civil. Suntem interesați în special de amendarea, modificarea acordului interinstituțional din 2003. Comisia noastră se ocupă de aspecte precum actele delegate și depunerea aplicare și alte aspecte uh, Uh, de natură juridică care au de-a face cu acest acord interinstituțional. Suntem deja în întârziere, prin urmare, fără tăgadă, îi dau cuvântul acum, cuvântul domnului prim vicepreședinte al Comisiei, domnul Timmermans. Mulțumesc, domnule președinte. Dată fiind întârzia, întârzierea acesta, vă propun să trecem direct la întrebările dumneavoastră, fără să mai fac eu cine știe ce introducere. Now this is an original solution domnul președinte. O soluție originală, iată. Domnul Castov dorește să intervină. Mr. Castor, please. Domnul Castor. Vreau să pun în discuție două teme. În primul rând, dreptul fundațiilor Dreptul european al fundațiilor este o temă din mult discutată în Comisia Jurii. Există o serie de avize și decizii luate de Parlamentul European pe marginea acestui subiect. Spre dezamăgirea noastră am uh, aflat că Comisia dorește să retragă de pe ordinea de zi a activităților sale acest uh, subiect. În calitatea mea de raportor v-am transmis un, o scrisoare în care vă rog să vă regândiți poziția, să puneți din nou pe agenda dumneavoastră de lucru dreptul european al uh, fundațiilor. Există câteva aspecte, câteva lucruri care trebuie în continuare să fie discutate, spre exemplu, uh, Uh, spre exemplu, prăpastia existență, existentă sau uh, diferența existentă între locul uh, în care fundația își are sediu și locul sau zona în care își desfășoare activitatea și, bineînțeles, alte aspecte importante. Și vreau din nou să vă rog să puneți din nou pe ordinea noastră de zi acest drept al fundațiilor. În al doilea rând, pro- proiectele sau propunerile privind uh, soluționarea litigiilor în contextul TTIP. Un fost uh, judecător în domeniul dreptului constituțional din Germania a spus clar că uh, o astfel de propunere privind uh, soluționarea litigiilor ar fi nu doar o încălcare a dreptului german, ci și o încălcare a achiului comunitar și o încălcare mai mult decât atât al dreptului internațional. Domnia sa a spus că curțile de arbitraj constituite prin intermediul acordului TTIP ar fi complet ilegale. Oare n-ar fi bine să cerem înainte de instituirea unor asemenea tribunale uh, avizul Curții Europene de Justiție? Doamna Kaufmann. Vă mulțumesc. Bun venit, domnule Timmermans. Am o singură întrebare cu privire la evaluarea de impact. spuneați că Consiliul pentru Evaluarea de Impact va fi uh, transformat într-o comisie privind reglementarea și aș vrea să vă întreb în ce va consta această modificare, de fapt, și în ce măsură veți putea asigura independența acestui, uh, acestui organism. Am vorbit despre această temă și la audierea dumneavoastră și în cursul audierii ați uh, a atras atenția asupra faptului că Parlamentul European într-adevăr depune eforturi în ceea ce privește analiza de impact, însă în același timp Consiliul nu face nimic. Ne promiseserăți că veți încerca să purtați discuții cu Consiliul pe tema aceasta și vreau tocmai de aceea să vă întreb dacă aceste discuții au început și dacă există detalii pe care ni le-ați putea aduce la cunoștință. Vă mulțumesc! On, um, thank you very much for your... Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. În legătură cu dreptul uh, fundațiilor, The case is very simple. Situația e foarte simplă. E nevoie de unanimitate la Consiliu pentru a se adopta și nu va fi unanimitate la Consiliu, indiferent ce facem în legătură cu aceste chestiuni. Dacă asta e situația, Comisia vrea să fie pragmatică și să nu lase în discuție ceva care nu va duce niciodată la o decizie la Consiliu. Dacă semnalele ar fi diferite sau ar fi nevoie de majoritate calificată, lucrurile ar, ar sta altfel. Dar în această situație e clar că mai multe state membre și nu ar unul singur nu vor dori să accepte propunerea. Deci, din motive pragmatice, Comisia a hotărât să o retragă în legătură cu SDS, se pare că dacă vă ascult cu atenție, SDS ar fi o noutate, dar sunt zeci, dacă nu și mai multe, de dispoziții de acest tip în tratatele comerciale. Dacă acest jurist ar avea dreptate, am fi în zeci de cazuri de încălcare a dreptului european și a dreptului internațional în ce privește aceste dispute și nu cred că e o poziție pe care să o putem uh, sprijini. Acestea fiind spuse, am, suntem departe de ce ne-am dori într-un astfel de sistem de soluționare a disputelor. Pentru că implicarea mea personală este foarte clară, că nu voi spune da pentru o dispoziție de acest fel care nu ține cont de poziția cetățenilor europeni, a guvernelor noastre, a modului în care noi ne-am organizat sistemul juridic în Uniunea Europeană, protecția patrimoniului cultural și a diferențelor. Toate acestea vor trebui să facă parte integrantă din negocieri. Și din nou va trebui să fim puternici ca europeni. În psihicul american, ce e bun pentru americani e văzut ca fiind bun și pentru restul lumii. În esență, dacă toată lumea s-ar transforma în american, cu toți am trăit fericiți. Asta e în mintea lor, dar noi suntem diferiți, avem priorități diferite, avem valori diferite și aceste diferențe ar trebui să fie respectate și în tratatul TTIP și în ISDS. Și dacă nu putem ajunge la un acord în legătură cu aceste diferențe, înseamnă că nu va fi niciun acord. Dar să spunem în sine că un sistem cum ar fi ISDS ar fi împotriva tratatelor sau chiar neconstituțional, pare ciudat dacă ne uităm la cât de multe tratate bilaterale au statele membre în acest domeniu ASDS în acordurile comerciale cu state terțe. În legătură cu bordul evaluării de impact, problema fundamentală este că facem evaluări de impact de la bun început, dar nu facem evaluări de impact odată ce propunerea a trecut prin procedura legală, prin legislație și nu facem o evaluare de impact a produsului final. Aceasta e problema fundamentală, pentru că uneori Comisia propune un cal și ajunge la Parlament și Consiliu și până la sfârșit rezultatul nu e cal, ci cămilă. Deci natura legislației poate să fie foarte diferită de cea cu care s-a început care a fost evaluată din perspectiva impactului la început. Iată de ce eu întotdeauna am spus că dacă vrem să știm într-adevăr impactul a ceva ce hotărâm aici, ar trebui să facem evaluarea de impact cu privire la produsul final sau și la produsul final, pentru care am nevoie disperată de implicarea Parlamentului și Consiliul. Parlamentul a făcut diversi pași pentru a fi în măsură să facă mai multe valori de impact. Consiliul n-a fost încă de acord cu asta. <clears throat> Eu am subliniat această poziție clar la Consiliul de Afaceri Generale, voi continua să fac asta și să discut cu cei de la Consiliu și, între altele, cred că aceasta trebuie să facă parte integrantă din negocierile <clears throat> pentru un nou acord interinstituțional în legătură cu mai bună legiferare. E ceva foarte important ce am mai spus de asemenea că într-o situație ideală, evaluarea de impact ar fi un lucru pe care să o facem în comun, cele trei instituții. Și dacă dumneavoastră puteți să ajungem la un acord să se facă în comun, ar fi o logică să existe o evaluare independentă de impact, un astfel de board al evaluării de impact independent de cele trei instituții, dar cât timp nu se face împreună, comisia trebuie să aibă propriul Consiliu de Evaluare de Impact. Acestea fiind spuse, voi uh, da o mai mare independență acestui board numind acolo oameni care au o credibilitate puternică din perspectiva independenței și resping uh, influențele politice. Doamna Nibla. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, vă urez, mult, uh, vă urez bun venit uh, alături de noi. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră două remarce. Prima se referă la programul de lucru al Comisiei Europene. Săptămâna trecută l-am, discus, l-am discutat, din păcate n-am putut promulga o rezoluție pe această temă, însă în numele meu personal sau și în numele grupului pe care îl reprezint, vreau să vă spun că suntem încântați de cele înscrise în acest uh, program de lucru. Sperăm că uh, veți uh, reuși să vă concentrați asupra lucrurilor esențiale și că vă veți transforma ambițiile dumneavoastră în realitate. Noastră vorbiți acum despre pragmatism uh, și mi se pare că referirea aceasta la pragmatism trebuie să fie subliniată și lăudată de către noi. În al doilea rând, o mai bună regul- reglementare. De mulți ani de zile, Parlamentul European își dorește acest lucru. O serie de rapoarte pe tema aceasta au fost promulgate de către comisia noastră. Parlamentul European a dorit uh, de la bun început constituirea unei comisii independente care să evalueze reglementările. Uh, Consiliul și Comisia întotdeauna s-au opus doleanțelor noastre și, prin urmare, vreau să vă mulțumesc pentru că, iată, sunteți de acord cu noi și anume că e necesar uh, un organism de control uh, care să se ocupe de evaluarea atât ex ante cât și ex post a proiectelor legislative. Așteptăm uh, cu nerăbdare instituirea acestui uh, organism și aș vrea să vă întreb ce alte propuneri aveți în pe lângă această propunere și care să vizeze de asemenea o mai bună reglementare, pentru că în alte domenii există mai multe propuneri. În ultimul rând, Edmund Stoibe, iată, este acum un fel de uh, mână dreapta dumneavoastră. Mâine va veni și alături de noi. Uh, voi între- îl voi întreba care anume va fi misiunea sa pe viitor, dar dacă dumneavoastră ne puteți da detalii în, în acest sens, v-aș fi recunoscătoare. Doamna Gutland. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc domnului Timmermans pentru prezența, pe care o apreciem foarte mult. E bine să avem această discuție. Știu că nu trebuie să vă spun eu despre situația Europei, pentru că o cunoașteți. Cele 26 de milioane de europeni uh, șomeri, aproape 6 milioane dintre aceștia sunt tineri, 125 de milioane care trăiesc sub uh, spectrul sărăciei și excluderii sociale și în același timp inegalitatea, riscul dumpingului social și munca precară în creștere. Cred că avem o situație foarte dificilă în Uniunea Europeană și cred de asemenea că e o bombă cu ceas care va consolida unele mișcări politice foarte periculoase din Europa. Iată de ce e foarte important ce face Comisia Europeană și ce acțiune întreprinde Uniunea Europeană. Cred că aveți o agendă bună, dar mă tem oarecum de comisie în ce privește echilibrul diverselor elemente politice ale legislației pentru viitor se acordă multă atenție a reducerii birocrației și poverii administrative. Desigur că e o intenție bună să fim atenți la riscul uh, pe care îl pune o legislație prea detaliată în care oamenii și statele membre consideră că e o povară prea mare, dar mă tem de asemenea că ne ocupăm prea mult de reducerea costurilor mai degrabă decât să ne gândim la ce obiective avem pentru a combate șomajul, inegalitățile sociale, pentru agenda ecologică și legată de schimbări climatice, atunci cred că există niște lucruri oarecum dificile. Și aș vrea să știu ce intenții aveți dumneavoastră, cum veți asigura echilibrul astfel încât reducerea costurilor și birocrației să nu um, să se amestece în activitatea importantă legată de drepturile lucrătorilor, concurența loială, protecția mediului, egalitatea de gen și combaterea șomajului. Mulțumesc. Uh, thank you. Mulțumim. Doamna de Grandes. Domnul de Grandes, de fapt. Mulțumesc foarte mult. domnule președinte. Se spune că dumneavoastră sunteți uh, inteligența sau eminența inteligentă a Comisiei Juncker. A spus că veți legifera mai puțin și mai bine. Vreți să vă ocupați de proiecte anuale. Sunt lucruri foarte bune cu care sunt de acord. Și apoi ați spus că doriți să respectați principiul subsidiarității. Subsidiaritatea, un principiu la care ținem întotdeauna să lăsăm uh, statele membre să gestioneze chestiunile care le preocupă mai îndeaproape. Domnule Timmermans, nu credeți că s-ar putea să există o problemă, după cum am văzut în plenară săptămâna trecută la Strasburg, dacă noi legiferăm mai puțin și o activitate legislativă mai mică, se pune accentul prea mult atunci pe cealaltă sarcină majoră, controlul asupra executivului. Dar există un risc în plus o tentație practic inevitabilă, și anume ca deputații să controleze prin comisie, mod eronat, guvernele statelor membre. Suntem cu toții experți aici, chiar și dumneavoastră sunteți mare expert în uh, domeniul juridic și în loc să ne spuneți ce, ne, ce veți face, ne-ați uh, solicitat nouă să facem acest lucru. Să revenim la oile noastre. Au avut loc evenimentele de la Paris, toată lumea a fost șocată. În Spania suntem foarte sensibili la problema terorismului, care e o amenințare globală, care se leagă de probleme de emigrație, aspecte legate de spațiul Schengen și de luarea de decizii care trebuie să păstreze și să garanteze libertatea, dar în același timp trebuie să garantăm și alte valori, cum ar fi securitatea, siguranța. Cetățenii sunt extrem de sensibili, iar siguranța este în linia întâi. Trebuie să păstrăm, să apărăm securitatea. Toată lumea e de acord. Știu că aveți o listă de promisiuni și intenții pentru acest an, dar vă întreb, oare n-ar fi necesar să se revadă prioritățile sau în orice caz să vă gândiți la chestiunea imigrației și a <clears throat> păstrării libertăților în lupta împotriva terorismului. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc pentru întrebări. În legătură cu mai bună legiferare în combinație cu munca domnului Stoiber, care și întrebarea pusă de dumneavoastră. Cum vom reduce birocrația fără a da un altor obiective pentru care, pe care le avem ca Uniune? Pentru că cei care spun că trebuie să reducem <clears throat> birocrația nu spun că e nevoie de mai puțină protecție a mediului sau protecție socială, dar așa s-a formulat. De când mi-am început mandatul, de câte ori vorbesc despre birocrație, mai ales propria familie politică, oamenii spun da, ați pornit uh, ca să reduceți protecția mediului și să omorâți protecția socială. Asta nu o să funcționeze, asta știu cu siguranță. Dar dacă vă uitați în urma la ultimii 20 de ani de integrare europeană, unde a fost cel mai puternic sprijin? Din partea IMM-urilor. Ele au înțeles că era în interesul lor tot ce face Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la ultimii 5 ani, unde am pierdut aproape tot sprijinul pentru integrarea europeană? Tocmai la IMM-uri și obiectivul meu este să le aducem înapoi în favoarea Europei. Pentru că dacă se poate reduce povara pentru IMM-uri, o să angajeze mai mulți oameni. Dacă puteți reduce povara asupra IMM-urilor, ele vor fi în stare să aibă mai mult timp pentru a face și mai puțin timp ca să completeze formularea. Dacă se poate face asta, o să aveți mai mulți oameni cu un loc de muncă și deci cu demnitate. Și vreau ca aceste 26 de milioane de oameni despre care vorbeați să poată să facă propria alegere, să-și recâștige o parte a demnității pe care o merită fiecare cetățean european. Și este scandalos că în unele state membre, mai mult de jumătate dintre tinerii de sub 25 de ani n-au loc de muncă și se simt excluși din societate. E îngrozitor că atât de mulți oameni trebuie să își uh, abandoneze locuințele, să meargă înapoi să trăiască cu părinții. Am trăit cea mai gravă criză de după anii 30, care acum devine o criză socială în multe dintre statele membre, care hrănește partidele extremiste și îi pune pe oameni uh, unii împotriva altora și face să renască acest demon european de a da vina pe altcineva, de a găsi un țap ispășitor. Deci crearea de locuri de muncă și de creștere înseamnă și să luptăm împotriva extremismului. Am o convingere fermă în acest sens. Reducerea birocrației și prin asta crearea de locuri de muncă înseamnă și combaterea extremismului. Sună par, poate foarte tehnic, dar se leagă direct de modul în care e organizată societatea. Dacă Banca Europeană de Investiții îmi spune că planul Juncker poate să funcționeze și chiar efectele scontate pot fi mai mari, dar credem că se poate crea creștere și locuri de muncă prin reducerea birocrației, un mesaj foarte important și vă rog să nu cădem în capcana de a limita în agenda pentru a reduce protecția socială sau obiectivele de mediu, pentru că n-ar trebui și nu trebuie să fie. Dar e ceva care E foarte greu de înțeles că la Consiliu nu se poate ajunge la un acord să există un singur formular de TVA pentru întreaga Uniune Europeană. Dacă ești o firmă mică și faci afaceri cu 3-4 state membre, de fiecare dată trebuie să completezi 3 sau 4 formulare diferite. Asta e o povară administrativă pe care am putea să o eliminăm dacă am avea uh, puțină voință și angajament. Problema e la Consiliu, deci vă rog să mă ajutați cu Consiliul în legătură cu astfel de probleme. E ceva care nu vine să cred că am auzit că nu pot cădea de acord cu la un singur formular de TVA pentru întreaga Uniune. În fine, cam asta e genul de lucruri unde vreau să mă bucur de ajutorul domnului Stoibă. Trecând acum la subsidiaritate și noi priorități. E un fost prim-ministru britanic care a răspuns când a fost întrebat ce priorități aveți. Domnul Macmillan a spus evenimentele, băiete, evenimentele poți să-ți notezi programul anual de activitate pentru comisie, dar dacă se întâmplă ceva pe plan extens și Europa trebuie să răspundă la o amenințare sau o provocare, Europa trebuie să dea un răspuns. Și dacă acum vedem că trebuie să dăm răspunsuri la această amenințare pe care am văzut-o la Paris, o amenințare pentru însăși structura societății, nu e doar un act terorist întâmplător. E o tentativă conștientă de a ataca valorile fundamentale pe care le avem noi ca europeni, atunci Europa trebuie să reacționeze, să răspundă și Comisia o va face o prioritate. Trebuie să Nimeni nu o să meargă să spună ne pare rău, dar nu e în planul nostru de activitatea noastră, poate anul viitor. Evident că nu putem face asta. Deci sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Dacă trebuie să facem ceva și un apel, îl vom face. Comisia va fi de pe, pe deplin angajată să pregătească Consiliul European în februarie pe această temă, pentru că în ce ne privește pe noi, majoritatea aspectelor țin de mandatul statelor membre. Ultimul lucru pe care să mi-l doresc ca vicepreședinte al Comisiei ar fi să intrăm într-o dezbatere despre competențe cu statele membre în combaterea terorismului, pentru că nimeni nu vrea o luptă dură între noi acum. Cetățenii vor ca noi să propunem soluții și Comisia va sprijini statele membrilor de câte ori poate în ce ține de mandatul nostru pentru a crea un răspuns de succes. Și mai am ceva de adăugat. Singura cale în care va funcționa Uniunea Europeană este pe baza respect respectării statului de drept de către toate statele membre. Deci, domnia legii, statul de drept, ține de esența cooperării noastre europene. Statul de drept are nevoie disperată de libertatea de exprimare. Dacă începem să eliminăm libertatea de exprimare, ne întoarcem înainte de Revoluția franceză și ultimul lucru de care să aibă nevoie Europa acum la 70 de ani după Auschwitz. Dar dacă vrem ca acest trecut să nu revină, trebuie să facem tot ce ne stă în putință să ne asigurăm că fiecare minoritate se simtă protejată și în siguranță în Europa. Lucrul care nu mă lasă să dorm noaptea acum este că în Franța și în Regatul Unit, majoritatea comunității evreiești a spus uh, într-un studiu că nu sunt sigur că au vreun viitor în Europa. Asta este inacceptabil și dacă asta continuă, putem vorbi săptămâni sau în șir despre mai bună legiferare în Uniunea Europeană, pentru că va suferi foarte mult. Acestea ne sunt prioritățile, sunt priorități noi. Trebuie să reacționăm la aceste noi priorități și fi sigur că Comisia va fi la înălțimea provocării. Uh, thank you, Mr. Karim. Mulțumim, domnul Karim. Uh, uh, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun uh, chiar de la început că putem să trecem direct la întrebările dumneavoastră, chiar înainte să punem noi întrebările. Însă angajamentul dumneavoastră a fost dovedit din prima zi a nominalizării dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți foarte serios în dialogul cu Parlamentul. Pe, bază, pe această bază, Aș trece mai departe de la ce ați, ați spus în legătură cu IMM-urile. Acum în câteva zile v-am dat ocazia de a ne da câteva detalii în legătură cu trei lucruri pe care le veți face pentru IMM-uri în 12 luni. Uh, foarte fantastic ați prezentat felul în care ele susțin, sunt coloana vertebrală a economiei noastre și din nou aș dori să vă dau această ocazie și poate că veți profita de această dată. În al doilea rând, în ceea ce privește agenda noastră a reglementării inteligente, probabil vă mulțumește că mm, o mare parte din munca noastră face parte din programul dumneavoastră de lucru în ceea ce privește relațiile dintre noi și parlamentele naționale. Am luat uh, notă și de uh, modalitatea constructivă în care ați spus că dacă este necesar, com, reprezentanții comisiei vom, vor uh, merge la parlamentele naționale se întâmplă uh, deseori că un, vom trimite uh, Eh, parlamentelor naționale un cal, unele parlamente vor accepta, altele nu, altele vor prezenta proprie populații o cămilă, spunând că Uniunea Europeană a trimis o cămilă și nu un cal. Ce faceți în legătură cu aceste situații în care comunicarea nu funcționează la nivel european? Mulțumesc, domnul Zviefka. Ja myślę, że odnośnie konia i wielbłąda to chodziło o... Mulțumesc pentru a reveni la cal și la cămilă. Aș spune mai degrabă că la început ni se prezintă lucrurile ca fiind un cal și după aceea ni se spune că munca Parlamentului și a Consiliului uh, a dus la o cămilă să, să se ajunge la un animal atât de diform încât nimeni nu-și dă seama ce, despre ce animal e vorba. Dacă am înțeles bine, soluția ideală pentru dumneavoastră ar fi să avem un fel de organ independent, transparent, compus din experți, care să nu fie legați de noi sau de activitățile noastre pentru a examina consecințele și impactul documentelor care au decurs în urma negocierilor între Parlament și Consiliu. Pentru că aceste documente sunt ulterior adoptate și fac parte din dreptul european. Nu este posibil acest lucru fără acordul Consiliului, nu cumva uh, putem să acționăm noi și dacă apare o problemă la Consiliu, poate împreună, înainte de votul final, pe un text al Parlamentului, am putea să efectuăm o analiză. Acest lucru ne-ar permite să avem o analiză de impact extrem de necesară. Însă, mai este vorba de încă câteva lucruri, responsabilitatea statelor membre, uh, în aplicarea dreptului comunitar în sistemul național. Așa zisă transpunere și situația nu este optimă. Știm că există multe probleme în respectarea termenelor, în buna aplicare uh, a textelor, în unele cazuri nu există voință, alteori uh, apar dispoziții incompre incomprehensibile Uh, un stat cade de acord la Consiliu, dar după aceea nu pune în aplicare legislația în, pro- în propriul stat membru, mi se, mie mi se pare de neînțeles. Uh, aveți în vedere instrumente care să permită monitorizarea eficientă a transpunerii textelor în statele membre? A treia întrebare. Știți, ca și noi toți, că Uniunea Europeană, pe care o percepem noi, este diferită de Uniunea Europeană percepută de către cetățeni. Pe ei îi interesează, în primul rând, posibilitatea de a își îndeplini obiectivele, de a putea călători în Uniune, de a li se respecta drepturile fundamentale, uh, din Carta Drepturile Fundamentale, un text cu prevederi extrem de frumoase, dar concret uh, cetățenii au o imagine care le provine din mass media, din descrierile oamenilor politici, au o imagine destul de negativă și vedem o serie de aberații legislative deja adoptate și care poate în viitor vor fi adoptate în continuare și cetățenii se întreabă care va fi următoarea invenție a Uniunii. Ce, ați, ce prevedeți pentru viitorul imediat? Ce măsuri pentru textele deja adoptate, dar care nu au sens, care nu reprezintă o logică reală pentru cetățeni? Cum ne putem uh, îndrepta greșelile, de fapt? Mulțumim oricum că ați uh, progresat atât de mult pe plan legislativ. Aș dori să știu dacă veți menține același ritm în uh, toți cei cinci ani care vor urma. Mulțumim, domnul Radev. Stimate domnule vicepreședinte, am două întrebări. Prima vizează Codul European de Procedură. În 2013, Parlamentul European a solicitat Comisiei să prezinte o propunere de regulament în legătură cu dreptul de procedură administrativă al Uniunii Europene, bazat pe principiile generale care reglementează mm, luarea deciziilor administrative. În momentul respectiv, Comisia a răspuns că este o problemă importantă care va fi studiată cu grijă înainte de înainte de a lua alte acțiuni. La ce concluzie s-a ajuns și ce îmbunătățiri pot fi aduse dreptului procedural administrativ? În al doilea rând, domnule Timmermans, știi că, știți că există activități intense de lobby în instituțiile europene care au fost criticate uh, intens datorită lipsei de transparență. În același timp, un contact între instituțiile europene și ONG-urile și organizațiile profesionale este în curs pentru că este esențial pentru dezvoltarea de buni politici bune pentru democrație și pentru piața unică. Așadar, a doua mea întrebare vizează acordul interinstituțional legat de un registru al transparenței obligatoriu. Este un element al programului de lucru al Comisiei pentru 2015 și este un moment foarte oportun, însă aș dori să vă întreb când vom putea uh, aștepta intrarea în vigoare a acestui registru obligatoriu. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Din nou, domnule Karim, m-ați întrebat în legătură cu cele trei priorități pentru IMM-uri și mă tem că vă voi da aceleași răspunsuri de săptămâna trecută. IMM-urile însele au Uh, redactat o listă de 10 probleme și vrem ca Comisia să analizeze această listă și să vadă în ce măsură poate să găsească soluții. Dacă aș alege trei din aceste probleme, aș putea alege trei probleme greșite. Așadar, vă trimit la lista de 10 probleme transmise de către IMM-uri și mă angajez că voi face tot ceea ce este în puterea mea pentru a le ajuta în cât mai multe din aceste probleme. Însă trebuie să-mi dați timp pentru a analiza, pentru a vedea ce este posibil și realist de rezolvat din această listă. Îi voi dedica toată atenția mea pentru că, după cum am spus, consider că rezolvarea problemelor Europei, problemelor Europei trece prin locurile de muncă și uh, asigurându-ne că brutarul și măcelarul se simt în siguranță și uh, consideră că tot ceea ce face Europa este în interesul lor. Așadar, le voi acorda toată atenția mea. O problemă comună a politicienilor, și la COSAC m-am uh, confruntat cu aceeași problemă, este că cu toții ne concentrăm pe viitor, pe lucrurile noi, pe legislația nouă pe care dorim să o punem, în aplicare. Cu toții vrem să îmbunătățim lumea, dar aproape niciodată nu avem energia sau angajamentul de a ne uita în spate pentru a vedea dacă încă mai funcționează măsurile luate în trecut, dacă cetățenii au nevoie de altceva, în special în acest uh, domeniu al suprareglementării, al uh, directivelor europene transpuse în legislația europeană, cred că este uh, timpul acum să cerem statelor membre, cu ajutorul dumneavoastră, să examineze ce, care este situația pentru a vedea dacă nu cumva trebuie abrogate anumite legi, dacă nu cumva trebuie modificate altele, pentru că responsabilitatea pe termen lung a acțiunilor noastre din trecut nu este un punct forte al nostru. Este momentul să examinăm legislația existentă europeană într-o serie de domenii. Cred că în politica agricolă comună s-a stabilit un exemplu bun uh, de către domnul comisar Hogan și predecesorul său. Cred uh, că în, în dialog cu statele membre putem să creăm o îmbunătățire. Suprareglementarea este o problemă extrem de gravă. Multe state membre au, unele state membre au luat măsuri, altele nu. Sper că în cooperare cu Parlamentul European și Parlamentele Naționale vom putea să găsim exemple bune de contracarare a reglementării exemple care pot fi găsite într-o serie de state membre și înțeleg că există o inițiativă și la COSAC de a încerca să se creeze o platformă în acest sens. În ceea ce privește Consiliul de Evaluare a Impactului, acum uh, Comisia trebuie să își asume responsabilitatea propunerii. Luăm acest lucru în uh, serios. Acest, uh, acest Consiliu de Evaluare a Impactului transmite în jur de 40% dintre sugestii și în 4 din 10 cazuri aceste uh, măsuri se întorc la noi pentru că rezultatul nu este satisfăcător. Cred că acest Consiliu va trebui consolidat cu experți independenți, dar acest Consiliu trebuie să rămâne, rămână în interiorul Comisiei până când situația poate să fie creată în viitor ca cele trei instituții să uh, cadă de acord în legătură cu evaluarea de impact a produsului final după încheierea procedurii legislative, pentru că atunci vom putea să evaluăm ce impact are uh, legislația odată implementată în statele membre. Și nu vă spun noutăți acum. Uh, dar poate este bine să se menționeze în procesul verbal că uneori în, co- în negocieri în, la Consiliu și la Parlament dorința de a găsi un compromis este mai puternică decât dorința de a, ca compromisul să nu creeze o povară prea mare în statele membre și să ducă la suprareglementare. Cred că nimeni nu poate să nege acest lucru. Dacă ar exista o evaluare de impact la final, am putea spune foarte bine că am ajuns la un compromis, dar am ținut cont de ceea ce înseamnă compromisul acesta pentru aplicabilitatea măsurii în statele membre. Cred că sunt multe exemple unde, dacă am fi făcut așa ceva, am fi uh, trebuit să revenim asupra compromisului. imaginea creată de Europa în dezbaterea publică este incorrectă, injustă, nemeritată, dar trebuie să facem față acestui lucru. Chiar dacă este injustă, este un fapt. Uh, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să nu dăm apă la moară acestor credințe și să venim, în al doilea rând, cu imagini pentru a contracara imaginea respectivă exemplu, în dezbaterea legată de ecodesign, deseori, uneori se spune că acest ecodesign este absurd. Însă noi trebuie să găsim soluții care să nu fie prea împovărătoare pentru industrie. Recent am citit un articol în presa britanică într-un ziar care nu este entuziast în legătură cu Uniunea Europeană Ă, aceștia începuseră prin a spune că faptul că acum produsele electrocasnice trebuie să se stingă după jumătate de oră, nu este un lucru bun, însă în final ă, concluzia că nu este chiar ridicol, este un lucru bun pentru că se economisește, se economisește energie. Așadar, dacă ai ocazia să Mm, urmărești gândirea din spatele unei măsuri, îți dai seama că nu este o măsură chiar așa de proastă. Deci putem să avem și o imagine mai bună. Ați menționat raportul Berlinguer și necesitatea de a avea un drept eh, administrativ european. Cred că despre asta vorbiți. Am spus la audierea mea și la fel și Cristania Gheorgheva, că Comisia va lua în serios o asemenea posibilitate și va lua inițiativa de a examina potențialul unei asemenea inițiative. Obiectivul nostru comun, uh, nu știm dacă obiectivul poate fi atins uh, doar prin reguli, prin reguli europene la acest nivel, dar vom examina problema. În ceea ce privește lobby-ul, Aș fi încântat dacă Parlamentul ar urma exemplul Comisiei și ar avea o transparență completă în legătură cu oamenii cu care vă întâlniți, în legătură cu ce, și ați menționat aceste detalii. Mi se pare că este o inițiativă foarte bună. Mi-aș dori ca să existe un asemenea acord cu celelalte instituții, pentru că transparența este protecția noastră împotriva înțelegerii greșite a muncii noastre și dacă, după cum ați spus, nu poate să existe muncă la Parlament și la Comisie fără să dialogăm cu toate părțile și cu industria pentru a evita impresia că am cedat în fața presiunilor transparența totală este antidotul cel mai bun. Așadar, eu aș uh, susține pe deplin un acord interinstituțional pentru transparență și sper că Comisia dumneavoastră va susține eforturile noastre pentru a ne asigura că Parlamentul și după aceea Consiliul uh, vor urma uh, calea luată de Comisie. Okay. Uh five minutes. Uh, uh, I'm, I'm running out of time. Nu mai prea am timp la dispoziție. Ministrul de externe japonez uh, are o întrevedere cu mine peste 20 de minute. Prin urmare, trebuie să mă întorc la comisie. Dacă am putea încheia discuția în 5 minute, v-aș fi foarte recunoscător. Încă două întrebări, doamna Hautela. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, am auzit uh, părerea dumneavoastră cu privire la raportul uh, Berlinguer. Vă mulțumesc în calitatea mea de raportor pentru disponibilitatea și deschiderea de care dați dovadă. Trebuie să fim de acord că toate acestea trebuie să aducă un fel de valoare adăugată, să fie un pas înainte față de ceea ce avem în momentul de față. Uh, Parlamentul European ar fi mai credibil poate dacă, ar începe, uh, dacă procesul ar începe poate la nivelul uh, personalului său. Voi uh, lucra cu dumneavoastră strâns pe marginea acestui subiect și cine știe poate că împreună vom găsi o cale de urmat. Dar în al... Întrebarea mea este legată de următoarele. Am citit multe pe Uh, site-ul dumneavoastră cu privire la TTIP, cu privire la cea de-a șaptea rundă de negocieri purtate pe marginea acestui acord. Există, mi-am dat seama, o serie de discuții dificile cu privire la legi legea administrativă. Uh, Um, legea administrației. Există o mulțime de detalii esențiale și aș vrea să ne dați și nouă aceste detalii pentru că vom avea în curând o audiere în care vom compara legea în acest domeniu din Europa și cea din America. Domnul Cavada, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Timmermans, în timpul audierii dumneavoastră ați spus că veți fi foarte prezent la Parlamentul European. Vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Uh, Uh, vreau să vă rog să rămâneți în continuare alături de noi. Asta în primul rând. În al doilea rând, o persoană care curăță legislația, reglementează reglementările, mie mi se pare o persoană de încredere. Și în acest context vreau să vă întreb dacă veți Uh, sau dacă doriți să veniți cu noi și noi propuneri de revizuire a legislației europene, în special în contextul acordului acestuia interinstituțional. În ceea ce privește plățile Oare n-ar fi bine în momentul de față să reducem disparitățile fiscale dintre statele membre? În uh, cadrul Comisiei Werner s-a încercat reducerea diferitelor disparități din perspectivă fiscală existentă în uh, comunitatea europeană pe vremea aceea. Oare n-ar fi bine să facem demersuri de genul acesta și uh, acum? În al treilea rând, atentatele de la Paris nu sunt doar franceze, am avut Madrid Madrid în uh, în 2004 am avut atentatele de la Londra de asemenea. Prin urmare, eu cred că în momentul de față trebuie să venim cu o mai bună organizare a justiției europene. În acest domeniu vreau să vă întreb dacă veți veni cu noi idei pentru ca urmărirea criminalilor, a teroriștilor și schimbul uh, sau schimbul de idei și informații să fie mai eficiente. Vă mulțumim și încă o întrebare ne puteți da un calendar mai clar cu privire la acordul inter, interinstituțional în ceea ce, mai, ce privește mai buna reglementare, pentru că comisia noastră dorește să încep, înceapă lucrurile cât mai curând cu putință. Vă mulțumesc! În ceea ce privește dreptul administrativ, sincer să fiu, nu știu ce întrebare aș ce răspuns aș putea să vă dau am devenit uh, conștientă de diferențele, dar și similarități similitudine existente în acest uh, domeniu între Uniunea Europeană și uh, Statele Unite ale Americii. A, în general, sau în termen general, aceasta este marea noastră provocare. Acum că negociem cu americanii, ne dăm, ne dăm seama ce diferențe există între sistemele noastre și sistemele americane. Uh, și, prin urmare, orice fel de acord cu americanii trebuie să țină cont de aceste diferențe. Trebuie să găsim cadre care să permită existența sistemelor diferite. Acum că intrăm în detalii, ne dăm seama cât de dificil este demersul. Dar demersul este unul necesar. Și dacă vom găsi un echilibru, atunci acest echilibru va fi un precedent pentru restul lumii. Va fi un exemplu pentru maniera în care uh, sistemele, iată, diferite pot fi uh, puse unul lângă celălalt, fără ca vreunul în parte să fie compromis. Deci, iată care este ambiția noastră. În ceea ce privește prioritățile, analizarea actelor legislative în vigoare și a viitoarelor proiecte legislative, toate acestea fac parte din programul REFIT. Săptămâna trecută la Strasburg vă spuneam că sper din tot sufletul ca pe parcursul uh, primăverii acesteia să vă prezentăm uh, prioritățile noastre în contextul proiectului sau programului REFIT. Mă refer, mă refer aici și la noi propuneri, dar și la uh, propunerile deja în vigoare. Domnul Moscovici încearcă în momentul de față să lucreze asupra dumpingului fiscal. Aceasta este o mare problemă cu care se confruntă Uniunea Europeană. Uh, Președintele Comisiei, domnul Juncker, a anunțat că anul acesta vor fi luate acțiuni în și măsuri în acest sector, iar pe Moscovici încearcă să găsească aceste măsuri. Îl voi lăsa pe pier să vă explice cum anume vor arăta aceste măsuri, dar vă asigur că subiectul este discutat. Justiția la nivel european, am spus asta deja, Uh, o spun din nou, uh, Comisia Europeană încearcă să ajute statele membre în uh, încercările lor de a colabora Comisia Europeană are propriile sale responsabilități, nu va, vom încerca să schimbăm tratatele, nu vom, ne vom asuma această responsabilitate, ci vom încerca pur și simplu să aducem la masa negocierilor, să, să uh, încurajăm uh, schimburile de informații și încrederea între statele membre. Deci vom asista statele membre. Dacă le putem oferi și alt tip de asistență, bineînțeles că uh, vom fi disponibili. Domnul președinte al Comisiei dumneavoastră vrea să îi ofer un calendar cu privire la acel acord interinstituțional. Asta este cea mai dificilă întrebare care mi-a fost pusă astăzi. Eu mă grăbesc, dar Consiliul nu cred că se grăbește și avem nevoie de Consiliu. Voi încerca să mă apropiu de Consiliu, voi încerca să elimin blocajele. Președinția letonă este cât se poate de hotărâtă și sper că, iată, uh, acest uh, nou an va însemna de asemenea un uh, impuls în ceea ce privește încheierea discuțiilor pe marginea acordului interinstituțional. Acesta fiind spus, vă mulțumesc uh, pentru invitație și sper să mă întorc la dumneavoastră cât mai curând cu putință. Mr. First, Vice President, thank you very Domnule vicepreședinte, vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim pentru acest uh, pentru disponibilitatea de a sta alături de noi în măsura în care programul vă permita. Sper să ne întâlnim din nou cât mai curând cu putință, pentru că, vedeți, interesul uh, membrilor este sporit. Ladies and gentlemen, may we continue uh, by item number seven. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Îi urez bun venit doamnei Diana Wallace, președinte al uh, European Law Institute. Este un fost membru al Comisiei Juri, un fost vicepreședinte al Parlamentului European, care, iată, ni s-a alăturat astăzi uh, ni s-a alăturat astăzi, în ciuda deplasării deosebit de dificile de care a avut uh, parte astăzi. Domnul Lenderhorst o însoțește și domnul Siefon Erb de asemenea o însoțește. Um, domnia sa este membru al comunitatului executiv. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Diana Wallace și colegilor uh, săi, vreau să mulțumesc uh, Institutului European uh, pentru Probleme Juridice pentru invitația pe care mi-au adresat-o uh, la Zagreb anul uh, trecut cu ocazia adunării generale a Institutului. Îmi amintesc în continuare de, de cina delicioasă de care am avut parte. Acum îi dau cuvântul doamnei Wallace. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să mă întorc alături de dumneavoastră în noua mea funcție. Sunt uh, președintă a Institutului European pentru Probleme Juridice. Domnul Van der Horst și domnul Van Herp mă însoțesc astăzi. Îmi dau seama că sunteți deja în întârziere și, prin urmare, voi încerca într-o manieră succintă să vă, pre- să vă prezint uh, câteva detalii cu privire la institutul nostru și cu privire la maniera în care, dacă vă doriți, v-am putea ajuta în rezolvarea anumitor probleme cu care, care deja au fost uh, subliniate de către cei doi comisari. Ce este institutul nostru? Este o instituție foarte tânără, are doar patru ani de zile. Uh, este constituită pe exemplul Institutului American Omolog, care are însă o istorie de peste 100 de ani. Cine suntem noi? Suntem un grup de avocați, în primul și în primul rând. Nu suntem însă o organizație de lobby a avocaților, nici pe departe asta în, caz, în, în cazul în care vă puneați întrebarea aceasta. Uh, suntem uh, o organizație formată din uh, avocați uh, care practică avocatura, judecători, um, profesori universitari, etc., etc. Avem membri din întreaga Europa și nu doar din Europa. Noi ne-am adunat nu pentru a face neapărat ceva pentru propria noastră profesie, ci ambiția noastră este următoarea. Avocații sunt, practic, membri ai comunității. Noi trebuie să lucrăm cu cămilele care sunt produse de către instituțiile europene. Noi trebuie să le adaptăm utilizării cotidiene de, a lor de către cetățenii noștri și facem asta în instanțe 24 uh, sau 12 luni pe an. În acest context, noi cumulăm informații și venim cu idei cu privire la îmbunătățirea legislației europene. În acest sens, institutul nostru vine cu proiecte, proiecte nici pe departe academice, proiecte însă care au o construcție de jos în sus și implică în uh, coagularea lor practicienii. Este vorba despre proiecte cu privire la legislația europeană, legislația europeană care chiar astăzi a fost uh, pusă în discuție. Noi venim așadar cu experiența avocaților, a judecătorilor, care este temperată de experiența pro profesorilor universitari. Prin urmare, putem veni și vă putem oferi un produs tehnic cu privire la maniera în care legislația europeană ar putea să fie îmbunătățită. Acum, dacă doriți să țineți cont de părerile noastre și sfaturile noastre, asta rămâne la latitudinea dumneavoastră. Dar noi putem veni cu acest sprijin, tip de sprijin. Și din experiența mea ca europarlamentar am dedus că activitatea din exterior, sprijinul din exterior poate fi de ajutor și poate ajuta la eliminarea blocajelor din uh, sistemul uh, legislativ. Deci, iată, noi, un grup de avocați, suntem dispuși să vă punem la dispoziția, uh, să vă punem la dispoziție uh, expertiza noastră pe marginea mai multor subiecte. S-a vorbit deja despre dreptul societăților, despre dreptul familiei, despre dreptul matrimonial, etc. În toate aceste domenii putem, dacă nu chiar avem deja proiecte. Putem consolida rez- relațiile pe care le avem cu dumneavoastră și vă putem oferi sprijinul în măsura în care vă doriți. Atât din partea mea, îi voi întreba pe colegii mei dacă doresc să intervină la rândul lor, dacă nu, stăm la dispoziția dumneavoastră pentru uh, întrebări. Vă mulțumesc la rândul meu pentru invitația adresată nouă. Este o onoare, un privilegiu să ne aflăm uh, în această sală și să vă spunem câte ceva despre institutul nostru. Foarte pe scurt voi reveni la cele spuse de doamna Wallace cu privire la proiectele uh, instituției, institutului nostru, cu privire la valoarea adăugată a acestor proiecte. Dați-mi voie să subliniez trei aspecte. În primul și în primul rând, toate proiectele noastre sunt rezultatul unui efort bazat pe colaborare între juriști din uh, Uh, diferite state și uh, care sunt activi în diverse domeniu, domenii. Vorbim așadar despre avocați, despre judecători, despre magistrați, etc., etc. Haideți să vă dau un exemplu. Toată lumea știe ce a făcut uh, institutul nostru pe marginea uh, Uh, dreptului uh, legislației europene cu privire la vânzări. Nu doar grupul de lucru responsabil pentru proiectul acesta în materie de vânzare uh, Uh, este important în context sau a fost important în context. Grupul acesta de lucru a fost susținut de peste o mie de alți experți din întreaga Uniune Europeană care au depus eforturi de susținere a grupului de lucru pe parcursul unui an de zile și vă asigur că membrii grupului de lucru uh, care, au creat acest, care a creat acest uh, proiect a ți, au ținut cont de toate sugestiile făcute de către uh, Uh, experții din întreaga uh, Uniune Europeană. Asta, aceasta este, deci, primul aspect pe care vreau să-l pun în discuție. În al doilea rând, suntem complet independenți și nu, uh, nu suntem uh, obiectul unor presiuni din partea unor uh, lobbyiști. Bine, în același timp, uh, nu îi uh, excludem întru totul pe lobbyiști. Noi discutăm cu aceștia lăsând, sau ne, lăsându-ne influențați într-un fel de, de către aceștia. Și cum am reușit să ajungem la această independență? Noi am luat deciziile luate de către instituțiile europene ca fiind bătute în cuie. Prin urmare, în cele ce au urmat ne-am axat pe uh, detaliile tehnice. Am arătat cum anume legislația deja în vigoare po- poate fi ușor modelată pentru a deveni mai maleabilă, mai ușor aplicabilă. În al treilea rând, de fiecare dată încercăm să venim cu rezultate cât se poate de utile în calitate de profesori sau reprezentanți ai lumii academice, adeseori criticăm. Dar institutul nostru nu poate critica. Institutul nostru trebuie să vină întotdeauna cu soluții concrete, pentru că altfel munca noastră, mai mult ca sigur, nu ar aduce cu sine vreo valoare adăugată. Noi v-am fi extraordinar de recunoscători în cazul în care puteți veni cu sugestii cu privire la maniera în care noi ne-am putea îmbunătăți uh, metoda de lucru. Aș vrea de asemenea să aflu dacă din perspectiva dumneavoastră metoda folosită de noi până în momentul de față a fost de ajutor și v-a ajutat pe dumneavoastră Parlamentul European, respectiv Comisia Jurii. Vă mulțumesc! Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Jurii, în calitatea mea mă axez pe colaborarea dintre instituția noastră și instituții internaționale. De asemenea, noi lucrăm strâns cu institutul omolog din Statele Unite ale Americii și cu comisia jurii sau omologii americane ai comisiei jurii. Asta nu înseamnă că vrem să aducem legislația americană în Europa, ci din potrivă ne inspirăm din activitățile demarate acolo. În Statele Unite ale Americii, Institutul Omolog a avut o influență uh, imensă asupra punerii în aplicare a proiectelor legislative, asupra funcționării, de fapt, zis, uh, sistemului juridic. De asemenea, Institutul American creează modele de legi care pot fi sau nu puse în aplicare de diferitele state americane. Deci, faptul că ne putem inspira din activitatea acestor uh, omologi americani ne ajută pe noi să înțelegem cum anume subsidiaritatea trebuie să fie aplicată la nivelul Uniunii Europene. Poate, poate pare sau sună paradoxal ceea ce spun eu, dar vă voi da un exemplu. Uh, Comisia uh, americană privind legislația a pus în, sau a promulgat o lege privind accesul digital la diferite uh, conținuturi. Acolo se vorbește, sau în acest proiect legislativ, se vorbește foarte mult despre lumea digitală. Doamna Jourova va lucra de asemenea asupra acestui subiect. Dar americanii în proiectul lor de lege au colaborat strâns cu uh, canadienii. Noi acum încercăm să aflăm dacă acest model de lege ar putea fi folosit sau nu în Europa. Ar putea să se, am putea să venim cu o propunere bazată pe propunerile americane, uh, o propunere europeană, așadar, care să fie prezentată statelor uh, membre. De asemenea, uh, vă spuneam, colaborăm cu o serie de alte instanțe și organisme internaționale. Facem asta pentru a-i putea proteja pe cetățenii din afara Europei și această colaborare este esențială, dat fiind faptul că Uniunea Europeană este practic mm, o parte integrantă a lumii pe ansamblu. Dacă uh, veniți, uh, doriți să ne faceți recomandări în activitățile noastre, suntem cât se poate de deschiși și, de asemenea, vă, suntem, vă stăm la dispoziție pentru eventuale recomandări. Domnul președinte, vă mulțumim foarte mult pentru aceste prezentări cu privire la institutul dumneavoastră. Uh, de la participarea mea la adunarea generală am tras concluzia că experiența, potențialul este de partea, sunt de partea dumneavoastră. Acum avem uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Domnul Cavada. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut cu prietenie pe președinta organizației în care am o mare încredere, dragă Diana, scuzându-mă pentru colegi pentru că nu-i cunosc la fel de bine în ce privește comportamentul uman și pregătirea profesională. O întrebare destul de naivă, ca să spunem așa. Institutul dumneavoastră va contribui la simplificarea dreptului uh, a legislației realizate de instituțiile europene și Curtea de Justiție? Vă ocupa și de acest aspect al simplificării legislației europene? Pentru că, de fapt, e o întreagă mișcare declanșată în Europa în prezent ca să facă în așa fel încât legislația produsă de instituții și de cei care veghează să fie inteligibilă și imediat uh, utilă cetățenilor <clears throat> față de activitatea sau problemele de zi cu zi pe care trebuie să le rezolve. Mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră, mai luăm două întrebări și apoi veți răspunde la toate. Domnul Zievcă. Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere deosebită să o revedem pe Diana la o sesiune a Comisiei noastre de afaceri juridice, deși acum joacă un rol diferit. Sunt încântat să o văd din nou în mod direct. Am lucrat împreună ani de zile și această relație ne va servi și pe viitor pentru dezvoltarea acestei cooperări. O întrebare concretă în legătură cu acest proiect care ne-a fost prezentat, activitățile Institutului de Drept European. Dacă am înțeles bine, sunteți pe cale să pregătiți o viziune care să-i călăuzească pe oamenii politici, Comisia Europeană, Parlamentul European, o viziune care să îi ajute pentru buna legiferare. Iată acum întrebarea care se leagă de cooperarea dintre instanțe. E vorba de proiectul de care se ocupă institutul dumneavoastră și care se intitulează Principii transnaționale în regulile europene de procedură civilă. E vorba despre o analiză a procedurii de armonizare a procedurilor civile transfrontaliere și vă adresez întrebarea în contextul actual, principiile pe baza cărora se realizează această cooperare. Este o recunoaștere reciprocă, o aplicare a hotărârilor judecătorești, indiferent de statul membru în care au fost pronunțate. Și aș vrea să știu dacă în cadrul acestui proiect de care vă ocupați dumneavoastră trebuie să ne așteptăm la în acțiune din partea Comisiei Europene vor fi schimbări, amendamente în ce privește cooperarea judiciară sau judecătorească în materie de drept civil și în această etapă credeți că e necesar să se meargă până la capăt cu această armonizare sau ne putem baza pe principiile cunoscute de până acum în cooperarea serviciilor judecătorești cu cunoașterea reciprocă. Vă adresez această întrebare și ca urmare a intervenției uh, anterioare cu altă ocazie a domnului uh, Juncker, care a declarat că e esențial să lăsăm unele chestiuni în, uh, spre soluționarea statelor membre și că trebuie o cooperare între statele membre. Vreau să știu dacă e o abordare cu totul nouă sau este o tentativă de analiză pe care o faceți pentru a vedea care sunt posibilele soluții și modelele cele mai eficace. Mulțumim, doamna Reia. Thank you very much. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că ați profitat de ocazia de a vă prezenta activitatea aici. Ca membrii Comisiei Juridice ne bizuim pe expertiza mediului academic a practicienilor în drept ca să putem face propuneri solide și acte normative solide. M-ar interesa în special pentru că ați menționat domeniul digitalizării și al uh, legislației pe internet în acest domeniu, Uniunea Europeană, de la Tratatul de la Lisabona încoace, început să <clears throat> realizeze multe proiecte de armonizare în materie de proprietate intelectuală, drepturi de proprietate intelectuală. Acum începem reforma dreptul european în materie de copyright, drepturi de autor, vă gândiți la introducerea drepturilor de autor pentru a veni întâmpinarea rezolvării unor dificultăți în uh, accesul transfrontalier la unele lucrări sau opere de artă. Credeți că din perspectivă legală s-ar îmbunătăți astfel uh, transparența pentru consumatori în ce privește legislația? Mulțumesc! Acum, uh, așadar, o să invit pe doamna Polis și colegii să răspundă în ce ordine doresc la aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc și celor care au pus întrebări. Domnul Cavada, mă bucur și eu să vă revăd. Vă mulțumesc pentru întrebare. E clar că este una dintre principalele rațiuni de existență de a avea o mai bună legislație europeană. Asta e ideea, acesta e scopul. Modul în care a funcționat și Institutul de Drept American de mulți ani și e și scopul nostru. Să îmbunătățim uh, natura legislației europene. Deci răspunsul este da, să facem legislația mai accesibilă. Pentru mine o parte importantă atunci când am fost aici, m-am ocupat de ceva despre așa numitele rezumate pentru cetățeni, în engleză citizen summaries, deci să facem legislația mai accesibilă. Orice merge în această direcție. Și după cum a spus și colega Vendeho, activitatea noastră nu e ceva critică, ci este ceva ce propunem aproape proiecte de reguli care să se poată utiliza nu e vorba ca noi să venim să criticăm ceva ce există, ci să venim uh, cu propuneri, cu opțiuni tangibile pentru o mai bună legislație europeană în domeniile de care ne ocupăm. Și sperăm că mergem cu toții în aceeași direcție. Domnule Svetka, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru întrebarea legată de proiectul nostru în legătură cu procedura civilă europeană. E ceva important, e un proiect uh, în legătură cu care eu sunt încântată din mai multe motive și poate pentru că avem un interes uh, comun față de regulantul Bruxelles 1. E unul dintre motive. Facem acest proiect împreună cu UNIDROA, care e organizație de state membre în esență. Și ei pot să vadă care sunt avantajele pe care le prezintă un set de principii pentru Europa în legătură cu modul în care ar putea să funcționeze procedura civilă. Ideea la care v-ați referit dumneavoastră și Comisia, să avem încrederea reciprocă între sistemele legale dintr-un stat membru sau altul, dar e nevoie și de o muncă tehnică bazată pe regulamentul Bruxelles 1, o muncă tehnică legată de diferențele dintre sistemele legale în ce privește procedura de care e nevoie pentru a se ajunge la o poziție în care să există o legătură, o interfață mai bună a unuia cu celălalt. Există deocamdată un grup uh, format din patru grupuri de lucru, de diversi uh, specialiști în drept care se ocupă de patru domenii specifice și cred că pot să afirm deschis că am luat legătura și am păsat-o cu președintele dumneavoastră cu ideea ca acele grupuri de lucru să vină în comisia dumneavoastră în cursul anului. <clears throat> Cred că s-a menționat luna aprilie, dar decizia va aparține pentru a face prezentări în legătură cu activitatea de până în prezent. Dar cred că dacă putem uh, realiza sau adopta aceste principii europene și care să se bucure de un sprijin politic, nu doar aici, în instituții, ci și în statele membre. Iată frumusețea unei organizații cum e UNIDRA, care să participe, atunci putem vedea cu adevărat unele progrese în procedura civilă europeană. Iată viziunea și sperăm că vom putea reveni să vă prezentăm elemente concrete din activitatea noastră în legătură cu acest proiect concret. Vă mulțumesc și pentru întrebarea legată de hm, aspecte digitale, de drept și de drepturi de autor. Sunt prima care să precizez că nu e domeniul meu de expertiză. Ce pot să vă spun totuși este că deja avem o mică echipă de raportori care au uh, realizat un raport inițial în legătură cu consultarea de anul trecut a comisiei și e ceva ce dorim să continuăm și desigur că dacă apare o ocazie ca institutul nostru să se implice în activitatea dumneavoastră, ne vom bucura să o facem. O să mă opresc aici, nu știu dacă colegele doresc să completeze. No, just, just, just to come back. Vreau doar să revin la principiile activității noastre. Ne-ați întrebat dacă noi credem că titlul european legat de dreptul de autor este răspunsul corect, nu putem să vă spunem deocamdată. Activitatea doar a început, acest grup de lucru există, trebuie să-și desfășoare activitatea. Sunt membrii institutului care vor, uh, își vor aduce contribuția și deocamdată nu putem să vă spunem care va fi rezultatul. Asta mi se pare mie atât de fascinant despre activitatea noastră. Așa ne desfășurăm activitatea. Da, după cum știți, tot ce ține de internet este prin definiție fără frontiere. Deci orice inițiativă din Europa trebuie oarecum să fie acceptată pe plan mondial. Iată de ce cred că o activitate în comun cu Institutul American de Drept, cu Organizația Internațională uh, drepturilor uh, de proprietate intelectuală IPO este esențială. Problema este că datele, fluxul, poți să-l descarci oriunde, poți să încerci să izolezi o țară tăind-o de la internetul internațional, dar <clears throat> se dovedește foarte dificil pentru că întotdeauna sunt programe de ocolire, de bypass. Știu că unele au fost uh, utilizate în mod abuziv. Tehnica există totuși. Deci, din nou, ce s-a spus, nu avem deocamdată o poziție. E o idee foarte bună pe care ați propus-o, dar ezităm uh, să o propunem chiar acum. E nevoie de studii suplimentare și să vedem și ce se întâmplă în afara Europei, dacă sunt dispuse să ne urmeze sau nu. Mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră mai avem o întrebare. Domnul Buda dorește să ia cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc, distinsă doamnă, pentru prezența dumneavoastră aici. Uh, apreciez că este o muncă foarte importantă cea pe care o faceți dumneavoastră pentru că um, în cercetare totdeauna se spune că nu putem fi depozitarii adevărului absolut însă acum o chestiune punctuală aș dori să vă întreb uh, legat de ceea ce avem în dezbatere la nivelul comisiei juridice uh, chiar mâine o să discutăm amendamentele și aș vrea să vă întreb dacă v ați aplecat asupra ceea ce înseamnă procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată pentru că este o întreagă dezbatere văzând amendamentele la acest uh, proiect eu sunt shadow raportor uh, unii colegi merg până la a se elimina această procedură alții uh, merg la a accepta această procedură însă este o întreagă dezbatere vizavi de ceea ce înseamnă cuantumul la care să se aplice această procedură eu fiind unul dintre cei care opinează în sensul de a crește acest cuantum pentru a oferi această procedură la îndemâna cât mai multor persoane fizice sau juridice să recurgă dacă doresc să facă acest uh, lucru. deci dacă legat de acest subiect ați avut studii și care este opinia dumneavoastră vizavi de această problemă? mulțumesc. Da, vă bucurați de toată înțelegerea pentru că vă ocupați de acest dosar important. Răspunsul e similar cu ce au spus colegii, pentru că nu este ceva de care să ne fi ocupat noi în mod concret. Desigur că personal am un punct de vedere, dar n-ar fi corect ca eu să spun că ar fi punctul de vedere al Institutului de Drept European. Nu pot să vă spun decât că pentru a avansa, am avut unele ezitări. V-am prezentat că suntem un institut destul de tânăr am așteptat, ca și dumneavoastră, să vedem uh, cum o să se închege noua comisie și pentru calea de urmat, cum putem să vă ajutăm cât mai mult pe dumneavoastră și Comisia Europeană. Și ar trebui să precizez de asemenea ca răspuns la o întrebare a domnului Svefka că cei de la comisie se ocupă cu atenție sau urmăresc uh, cu atenție procedura civilă și participă la întâlnirile noastre, se uită la ce se întâmplă. Sper că vor fi pregătiți să preia unele rezultate ale proiectului nostru. Dar, revenind la întrebarea dumneavoastră concretă, pot să vă dau un răspuns, o părere personală, deci nu în numele Institutului. Îmi pare rău, nu ne-am ocupat concret de asta și sperăm că vor fi multe alte subiecte în care vom putea într-adevăr să vă dăm o mână de ajutor. Mulțumesc. Thank you very much for this. Președintele, mulțumim pentru răspuns. Am epuizat uh, întrebările care v-au fost adresate, așa că o să Vă rog, doamnă președintă Wallis, uh, domnule președinte Venderhost, nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi și sunt convins că nu e ultima dată că ne vom întâlni. Încă o dată, multe mulțumiri. Uh, we continue with, uh... Continuăm acum cu punctul 8 de pe agenda noastră. Astăzi mai avem încă o prezentare. Avem plăcerea de a ura bun venit lui Lord Justice Walsh de la Curtea de Apel din Anglia și Țara Galilor că a fost judecător la înalta curte, e în cea mai bună uh, poziție să ne răspundă la diverse chestiuni de specialitate de care se ocupă comisia noastră. Dreptul de proprietate intelectuală, legea societăților comerciale, faliment, insolvență, mm, testamente, moșteniri, probate. Astăzi o să ne vorbesc despre rețeaua europeană de consilii pentru puterea judecătorească. Primul a fost Luigi Berlinger, un fost membru foarte distins al comisiei noastre. Lord Justice Voss, aveți cuvântul și fiți binevenit. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Vă stau la dispoziție <clears throat> Astăzi uh, vreau să petrec câteva minute explicându-vă pe scurt ce face rețeaua europeană a Consiliilor pentru uh, Justiție și ce va face în viitor. În primul rând, NCJ este o rețea instituțională este compusă din 20 de mm, consilii membre din 17 state membre și 15 observatori din statele membre care nu au asemenea consilii ale magistraturii. și uh, consilii din uh, state, membre, state candidate. Este important să înțelegem ce este un asemenea Consiliu al Magistraturii, pentru că acestea fac uh, parte, o parte importantă din uh, structură. Un asemenea consiliu uh, este o structură pentru a asigura independența justiției și statul de drept. Asta nu înseamnă că nu putem avea o justiție independentă fără un consiliu al magistraturii, dar acest consiliu acordă cea mai, un, cel mai eficient model sau soluție europeană pentru a separa al treilea, a treia putere uh, a statului, uh, justiția, de partea executivă uh, și a cea legislativă. Este un fel de tampon care permite sistemului de justiție să fie gestionat independent de alte instituții de stat. NCG permite acestor CSM-uri să se angajeze într-un dialog care să îmbunătățească cooperarea și încrederea reciprocă pentru a promova bune practici, pentru a permite justiției din întreaga Uniune să acorde just, să uh, asigure justiția de înaltă calitate. Nu este secret că uh, trecem prin vremuri grele pentru anumite sisteme de justiție, chiar în interiorul Uniunii. Membrii ENCJ lucrează împreună pentru a îmbunătăți sistemele de justiție, pentru că niciun sistem nu este imun acest Consiliu facilitează interacțiunea între sistemele judiciare ale Uniunii, încurajează colaborarea, stimulează schimburile, implementarea bunelor practici, Așadar, pentru ca pas cu pas să avem o cultură judiciară europeană. În acest scop, trebuie să încercăm să identificăm și să promovăm valori și obiective comune precum și practici. Activitățile noastre uh, sporesc înțelegerea reciprocă între judecători și magistrați. În ultimii ani, echipele de proiect ale ENCJ au stabilit standarde minime în domenii cum ar fi etica judiciară, numirea și promovarea judecătorilor, reforma judiciară, evaluarea și imovabilitatea judecătorilor, încrederea publică în judecători și încrederea reciprocă între sistemele judiciare. În acest an avem un proiect pe standarde pentru disciplina judiciară, un subiect foarte important atât în, în Uniunea Europeană cât și în statele candidate. Din acest motiv, rețeaua noastră europeană este interesată în formarea judiciară și cooperăm activ cu uh, ENCJ cu rețeaua formării judiciare europene. Rețeaua noastră are interes nu doar în standarde, ci și în următorul pas din dezvoltarea rețelelor care se referă la implementarea acestor standarde. Sperăm ca în viitor să punem accent mai mare pe implementarea standardelor și bunelor practici și uh, orientările care, prin îmbunătățirea uh, sistemelor judiciare, vor ajuta la uh, respectarea acestor standarde. În ultimii ani am implementat un sistem prin care uh, statele membre și observatorii pot să ceară asistență din partea rețelei noastre atunci când se confruntă cu probleme, lucru folosit de mai multe consilii din Bosnia și Herțegovina, Slovacia și recent Albania în rețeaua noastră este în, în cursul, în cel de-al doilea an uh, al unui proiect ambițios care are obiectivul de a dezvolta și de a implementa indicatori pentru evaluarea independenței și responsabilității justiției în statele membre. Avem uh, grupuri de dialog mici cu patru membri sau observatori pentru a găsi soluții pentru a îmbunătăți fiecare sistem judiciar în domeniile în care uh, performanța sa este insuficientă. Este foarte uh, important pentru că sistemele judiciare și consiliile magistraturii nu își doresc întotdeauna să examineze zonele deficitare din sistemul judiciar. Rețeaua noastră promovează justiția eficientă și rapidă Uh, întârzierele, întârzierele sunt dușman justiției și uh, uh, timpul de așteptare este o preocupare majoră. Avem o serie de seminarii regionale pentru a găsi soluții la aceste probleme. În ultimii ani, rețeaua noastră a, fo- a cooperat activ cu Direcția Generală de Justiție în ceea ce privește tabela de marcaj pentru justiție. Am pus accentul pe eh, garanțiile structurale ale independenței judiciare. Eh, credem că eh, am ajutat Direcția Generală Justiție în acest sens. Susținem eforturile Comisiei Europene în acest sens, mm, o funcție a sistemelor juridice naționale este de a permite cetățenilor să își exercite drepturile în Uniunea Europeană. Independența judiciară și uh, responsabilitatea sunt cruciale și dacă um, și uh, fără acestea uh, cetățenii nu vor obține rezultatele care sunt prevăzute în Carta Drepturilor, Drepturilor Fundamentale. Rețeaua noastră, viziunea noastră este de a promova o înțelegere mai largă a importanței în funcționării corecte a sistemelor judiciare europene. Dacă politicienii, cetățenii și, judecă- și magistrații recunosc necesitatea independenței reale, responsabilității reale a sistemelor judiciare, o lipsă de transparență de care suferă multe sisteme judiciare și o lipsă de finanțare nu va mai fi tolerată în Uniunea Europeană. În multe feluri, educarea publicului și a magistraturii este cheie pentru a ne asigura că sistemele judiciare uh, pot să acorde un, sistem mai, un serviciu mai bun cetățenilor. Am preluat recent președinția rețelei și uh, vreau să îmbunătățesc cooperarea cu instituțiile europene. Vreau să mă asigur că politicienii, eurodeputații, parlamentarii, magistrații și consiliile magistraturii merg în aceeași direcție pentru că noi suntem o rețea judiciară instituțională europeană, noi ar trebui să uh, conducem calea pentru a uh, îmbunătăți standardele, identificând probleme uh, cu care se confruntă consiliile magistraturii și sistemele de justiție. Cred că deja am avut un impact serios cu susținerea și asistența comisiei dumneavoastră vom putea să lucrăm chiar mai mult pentru a îmbunătăți calitatea justiției în Uniunea Europeană. Rețeaua noastră și membrii săi pot să ofere instituțiilor europene o perspectivă judiciară în legătură cu probleme juridice care afectează administrarea justiției. În acest sens, urmărim cu interes munca colegilor de la Institutul Legislativ European și în special proiectul care uh, are ca scop dezvoltarea uh, codului, unui cod de procedură civilă european. Vă, vă stau la dispoziție pentru întrebări pe aceste subiecte sau pe subiectele menționate anterior. Uh, poate, din păcate, însă nu vom avea suficient timp la dispoziție mulțumim pentru această prezentare, domnule magistrat. Ne-ați arătat nu doar importanța muncii dumneavoastră, ci și uh, potențialul a ceea ce puteți oferi instituției noastre. Am fost impresionat că puteți acoperi atâtea domenii am dorit să punem accentul pe fondul prezentării uh, invitatului nostru. Prima întrebare vine din partea domnului Karim. Nu este o întrebare deloc. Îmi face mare plăcere să îi urez bun venit invitatului nostru ne-am întâlnit ultima dată la Islamabad, în Pakistan, unde făceați uh, o activitate foarte bună în numele justiției. Um, fiți liniștit că în ceea ce privește comisia noastră din Parlamentul European veți uh, avea o uh, cooperare totală. îmi face mare plăcere să vă văd aici astăzi. Alte întrebări din partea membrilor? Domnul Pintu. Eu de perguntar. Aș dori să vă pun o întrebare. cum se poate reforma în mod real justiția în Uniunea Europeană. Vorbim de mai mult decât o reformă. Cum putem să adaptăm justiția la necesitățile democrației fără să a ține, fără a ține cont de ceea ce se întâmplă în domeniul social, al democrației și al cetățenilor. Avem soluții total diferite în fiecare stat membru cum poate justiția să se aplice, cum poate să uh, administreze un judecător justiția în mod uniform în numele tuturor cetățenilor europeni. Poate un judecător să aibă 26-27 de ani, mm, absol, proaspăt absolvent uh, al unei universități sau ai nevoie de o anumită experiență de viață, maturitate, bun simț, lucru care poate să ți le aducă doar o experiență profesională îndelungată. În multe state membre, uh, justiția este un fel de putere suverană, are un element uh, de supremație, justi- judecătorii și magistrații sunt organizați în sindicate, pot organiza greve și au asemenea puteri uh, extrem de mari. Cum se compară acest lucru cu ideea justiției care ar trebui să fie deasupra unor asemenea interese care totuși există în multe cazuri? Mă întreb de asemenea cum se poate face o separare între aceste puteri. Am experiență ca jurist, ca președinte al baroului portughez și în țara mea și în multe alte țări europene, adevăratele organe suverane au interes în a separa justiția de politică și politică de justiție, însă din ce în ce mai mult vedem o politizare a justiției și chiar în țara mea vedem un factor și mai îngrijorător judiciarizarea politicii Ehm, serviciul judiciar servește în mod direct interesele partidelor. Cum mm, te vedeți o soluție la această problemă? Nu mai avem alte întrebări, așadar ehm, aveți cuvântul. Public. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Bine, aș avea nevoie de vreo două ore pentru a vă răspunde la aceste întrebări, dar voi încerca să fiu succint. Cum putem reforma justiția în Uniunea Europeană? Ei, nici Roma nu s-a născut într-o zi, nu s-a construit într-o zi. Uh, dar justiția europeană, prin colaborare, prin colaborarea între sistemele judiciare, prin colaborarea între consiliile magistraturii, ar putea să avanseze și ar putea să devină mai bună. Dumneavoastră spuneați că evoluțiile economice sunt de asemenea esențiale. Eu sunt de părere că nicio uniune economică nu poate să fie încununată de succes fără un sistem uh, juridic încununat de succes, care să se bucure de încrederea cetățenilor. Prin urmare, justiția este chiar mai importantă pentru economia înfloritoare uh, decât ar putea crede unii și alții. Prin urmare, suntem datori uh, în fața cetățenilor să creăm sisteme judiciare funcționale în toate statele membre, pentru că altfel Uniunea Economică suferă. Uh, vorbeați de asemenea despre vârsta judecătorilor. E un lucru foarte important. Mulți uh, europeni cred că există mari dife- diferențe între între dreptul civil și dreptul cutumiar, astfel încât aceste diferențe fac imposibilă, practic, uh, apropierea între cele două sisteme. Ei bine, sunt, uh, nu sunt de acord cu această poziție, pentru că până la urmă, oricare ar fi uh, spirit, esența sa, orice sistem judiciar are exact aceleași ambiții, și anume crearea dreptății și uh, pronunțarea dreptății în favoarea cetățenilor. Deci, iată, obiectivele sunt aceleași, sistemele folosite pentru atingerea acelorași obiective sunt diferite. Eu am analizat uh, diferite sisteme judiciare la nivel uh, mondial și mi-am dat seama că până la urmă sistemele judiciare sunt practic asemănătoare odată ce dăm la o parte luciul de fațadă care ia ochii unora dintre uh, comentatori sau unora dintre obz- observatori. Prin urmare, uh, Iată, cred că sistemele noastre pot să, să fie puse pe același palier și pot coopera bine. În ceea ce privește vârsta judecătorilor, sunt de acord cu dumneavoastră, e prea ridicată și vreau să se schimbă lucrul acesta. În ceea ce privește sindică, sindicatele judecătorilor, da, aveți dreptate, sin, aceste sindicate sunt foarte puternice. Însă, rețele precum ale noastre sunt create tocmai pentru a. Uh, se asigura că independența este, cât se, este garantată. Asta în bunăstarea cetățenilor, în beneficiul cetățenilor europeni. Noi, într-adevăr, dăm cuvântul judecătorilor, dar dincolo de acestea ne gândim uh, sau evaluăm în ENCJ funcționarea diferitelor uh, sisteme juridice și asta, buna funcționare, este ambiția noastră. Acum, pentru a reveni la întrebarea dumneavoastră primă, sunt de părere că da, putem refora, reforma sistemele judiciare la nivel european. Acestea pot să se îmbunătățească și pot să se bazeze, să, să creeze, să se bucure de încrederea vecinilor dacă lucrurile se fac așa cum uh, promovează, cum o promovează uh, rețeaua noastră. Cred că lucrurile se pot îmbunătăți și cred că putem avea mai multă încredere în unii în ceilalți pe viitor. Aceasta este ambiția mea. Domnul președinte, vă mulțumim foarte mult. Într-adevăr, nu mai există alte întrebări pentru dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența alături de noi. Vă asigur că vom folosi pe viitor tot potențialul care, pe care îl reprezintă rețeaua dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. The following point is income. Următorul punct de pe ordinea de zi se va discuta cu ușile închise. Prin urmare, le cer tuturor celor care nu au dreptul să ia la să i se ia parte la o sesiune, la o ședință cu ușile închise, să părăsească